Hi, good afternoon, everybody. Um... Bună ziua tuturor! Reîncepem ședința noastră. Am așteptat câteva minute în speranța că vor veni mai mulți raportori din umbră, însă au mai ajuns câțiva membri. Am ajuns la punctul 16 de pe ordinea de zi, și este vorba de raportul de inițiativă al doamnei Elisa Ferreira în legătură cu gestionarea crizelor transfrontaliere în sectorul bancar. Uh, Elisa, ai cuvântul. Thank you very much, Sharon. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. S-au depus 247 de amendamente pentru acest raport și încă 12 amendamente din partea Comisiei Jurii. La evaluarea generală făcută de mine pe aceste amendamente, am ajuns la concluzia că, în general, amendamentele sunt constructive și aduc un plus de valoare textului redactat de mine. Aceasta ar fi observația generală. Iar acum, trecând la mai multe detalii, aș vrea să subliniez ideea, filozofia din spatele propunerii noastre. Și anume că Parlamentul European, în contextul de față, trebuie să transmită un mesaj foarte clar, foarte ferm, pentru a consolida dimensiunea europeană și pentru ca în urma crizei să împiedicăm uciderea pieței interne și anularea progreselor deja înregistrate. Nu. Soluțiile internaționale nu sunt bune pentru că astfel s-ar pierde avantajele pieței interne. Un alt principiu este că trebuie să avem mare grijă, grijă hazardului moral, nu putem accepta o soluție de tip bailout, de tip salvare. Nu putem avea pur și simplu un sistem de asigurare pentru activele nesigure. Trebuie să avem o idee clară ce stă în spate, cu privire la ce stă în spatele acestui fond și scopul ar fi să uh, să facilităm lichidarea în ordine a unei bănci pentru ca băncile cu probleme să nu afecteze și restul sistemului. Nu este acceptabil ca problema unei singure bănci să afecteze întregul sistem. Ar trebui, deci, să sporim dimensiunea europeană prin crearea acestui fond și, încet, încet, să avem convergența legislațiilor propuse. Însă nu vom reuși să încărcăm aceste autorități bancare create, create cu o multitudine de probleme. Trebuie, în primul rând, să fie create autoritățile bancare și instituțiile acolo unde există un risc sistemic mai mare. Aceste bănci trebuie să se bucure de coordonare și de o atenție deosebită. Acestea ar fi câteva din principiile fundamentale pe care vi le propunem. E vorba de principii care deja în mare măsură sunt aduse la oaltă în contextul raportului cu privire la Autoritatea Bancară Europeană al colegului Garcia Margalio. Ajung acum la punctul al doilea. În prezent, traversăm o perioadă crucială. Mesajul Parlamentului European trebuie să fie unul ferm și ambițios. Întotdeauna uh, vom avea de purtat negocieri și nicio, nu putem întotdeauna să obținem tot ce dorim. Mesajul Parlamentului trebuie să arate că avem obiective și scopuri foarte ambițioase pentru ca dimensiunea europeană să fie subliniată și să nu adoptăm poziții rigide, așa cum a făcut Consiliul. Multe dintre amendamentele depuse nu au sens, după părerea mea, dacă ne gândim la acordul interparlamentar deja obținut pe raportul Garcia Margalio. Am ajuns deja la consens între grupuri pe marginea raportului cu privire la Autoritatea Bancară Europeană și Parlamentul trebuie să aibă un punct de vedere coerent. Toate rapoartele trebuie să meargă mai mult sau mai puțin în aceeași direcție. Și în momentul în care facem o negociere, trebuie să avem în vedere toate pozițiile negociate până în acel moment. În cazul raportului Garcia Margalio, la întâlnirile de pregătire, s-au adoptat cinci principii. În primul rând, am definit băncile cu caracter sistemic. Folosesc uh, terminologia în engleză, spune vorbitoarea, ca să fie totul foarte clar urmăm ca băncile să fie gestionate în cadrul unui uh, sistem transfrontalier și băncile vizate trebuie să fie transfrontaliere și sisteme prin natura lor, deci mari, complexe, cu un grad sporit de interconectivitate. Astfel încât aceste bănci sunt vulnerabile și riscante pentru sistem. Este vorba deci de bănci care trebuie urmărite cu atenție și trebuie să li se acorde prioritate de rang 1. A doua decizie care se desprinde din raportul Garcia Margalio și negocierile aferente ar fi alocarea către autoritățile bancare europene o, a unei răspunderi mai mari nu e vorba de autonomie, ci mai degrabă de un colegiu de supraveghere care ar funcționa în regim transfrontalier și care ar răspunde de gestelor de criză atunci când acestea apar. ABE ar avea rolul de lider în privința supravegherii băncilor sistemice transfrontaliere. În al treilea rând, ne-am gândit la crearea unui fond european de stabilitate financiară. E vorba de un fond uh, separat de fondul de garantare a depozitelor. Acesta ar urma să fie finanțat la început de către bănci sistemice și în funcție de evaluarea riscului creat pentru sistem, dacă o bancă este de deci sistemică, dar cu risc redus, ar trebui să contribuie mai puțin la acest fond de stabilitate decât o bancă ce derulează operațiuni de mare risc. În al patrulea rând, am rămas să înființăm o unitate de soluționare, un fel de task force în cadrul ABE, care să reunească capacitățile necesare pentru a se putea lua măsuri urgente în momentul în care apar situații problematice. Iată, deci, cele patru principii care stau la baza lucrărilor pregătitoare, care au stat la baza lucrărilor pregătitoare și negocierilor pentru înființarea autorității bancare europene. Am mers în acea direcție în uh, colaborarea cu raportorii din umbră, din partea grupurilor politice, la și pregătindu-ne pentru reuniunea acestei comisii. Și am căzut cu toții de acord că poziția Parlamentului va fi una mai fermă și de mai mare importanță dacă adoptăm o asemenea poziție. Multe dintre amendamentele înaintate pentru raportul meu ar trebui în acest caz să cadă, pentru că nu mai au sens. Așa cum uh, s-a întâmplat și în cazul unor amendamente pentru raportul Garcia Margalio. Dacă avem uh, această convergență, atunci 200 din cele 247 de amendamente ar fi acoperite de compromisul despre care vă vorbeam. Un compromis foarte important, de altfel. Dacă este adoptat acest compromis, rămân amendamentele în următoarele domenii. Sunt diferite tipuri de amendamente. Primul, amendamente care se referă la principiile naționale și care nu intră în sfera acestui raport. Nu se potrivesc cu spiritul uh, eforturilor făcute aici la Parlamentul European. O altă categorie de amendamente sunt cele care propun uh, ameliorări tehnice sau conceptuale. Dintre acestea, multe sunt interesante și Aș vrea să spun câteva lucruri despre mai multe propuneri făcute, de pildă, de doamna Swinburne. Acolo se face o încercare de apropiere a poziției europene de o poziție internațională. După părerea mea, putem adopta aceste, această idee după o analiză, însă nu putem spera că inițiativele internaționale vor merge în suficient detaliu pentru ce avem noi nevoie la nivel european. De aceea, cred că ar trebui să ne gândim la amendamente de compromis care să nu excludă. Sigur că nu putem aștepta până când se finalizează cadrul internațional pentru a începe să lucrăm la sistemul european. O altă categorie de amendamente urmăresc intrarea în detalii, în prea multe detalii cu privire la aceste instrumente, instrumentele care intra în toolbox. Nu mă opun acestor amendamente, amendamente în principiu, însă cred că ele dezechilibrează raportul, pentru că el transmite în primul rând un mesaj politic. Și trebuie ca nivel de detalii să fie consecvent pe tot parcursul raportului. Dacă în anumite părți intrăm în detalii excesive, atunci încetoșăm practic mesajul pe care încercăm să-l transmitem. Și aici aș propune amendamente. Apoi mai sunt câteva amendamente care urmăresc clarificarea uh, textului. Doamna Bowles a propus câteva astfel de amendamente și cred că ele pot fi incluse în principiu. Sau amendamentele lui Silvii, Oli Schmidt și Sven Giegold. Amendamente care cred eu că ameliorează substanțial documentul. În ceea ce privește ceilalți colegi, Danuta Hübner, de exemplu, și ea a propus a, a, asemenea amendamente. Ideea este că dacă putem curăța textul și putem ajunge la un consens amplu și cu asta închei, am uh, încercat să formulez soluții de compromis uh, provizorii, încercând să încorporez majoritatea amendamentelor înaintate. mai există posibilitatea unor compromisuri suplimentare. Într-un grup de lucru restrâns am putea găsi 10-12 amendamente de compromis, însă unele amendamente nu pot fi acceptate pur și simplu pentru că contrazic însuși spiritul documentului sau se opun idei de convergență. Alte amendamente nu pot fi acceptate pentru că intră în prea multe detalii care uh, nu aduc uh, ceva util mesajului. Știu că deodată se poartă negocieri la nivelul logului. Domnul Garcia Margalio ia parte la aceste negocieri și avem și o inițiativă nouă din partea Comisiei. Lucrurile se mișcă, deci, însă, din punct de vedere politic, cred că Parlamentul este cel care trebuie să formuleze o poziție solidă, coerentă, urmând să mergem la negocieri de pe o poziție puternică și să ne și, și să fim uh, împreună. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Caras, vorbiți în locul doamnei Hübner. Uh, dear friends, uh, I am I replace our shadow Dragi prieteni, o înlocuiesc pe doamna Hübner, raportor din umbră în primul rând, a, vreau să spun că PPE-ul are îndoieli cu privire la distinția pe care o propune raportul între bănci sistemice și non-sistemice. Aceasta a fost o problemă destul de importantă încă de la începutul activității pe marginea acestui raport. Această diferențiere între bănci sistemice și non-sistemice va aduce, credem noi, mai multe probleme decât cele pe care le rezolvă. ne gândim la criterii cantitative pentru a face diferența între bănci sistemice, dar folosim astfel un sistem mai degrabă arbitrar. În criza recentă, băncile considerate non-sistemice s-au transformat în bănci sistemice și au, au avut nevoie de salvare. Pe de altă parte, având în vedere numărul mic de bănci considerate sistemice, acestea capătă o importanță mult prea mare pentru sistemul financiar și, indiferent ce s-ar întâmpla, autoritățile uh, vor tinde să le salveze pe acestea. Acestea au, deci, un avantaj competitiv semnificativ față de celelalte bănci. În acest caz, s-ar putea să nu uh, scăpăm de pericolul prea mare pentru a eșua sau de pericolul uh, moral. În mod normal ar trebui să se aplice același regim tuturor grupurilor transfrontaliere, indiferent că acționează prin, sub, uh, prin filiale sau uh, sucursale. Am discutat uh, cu raportoarea și sperăm că mergem în această direcție. Danta Hübner ar vrea să sublinieze și că, după părerea domniei sale, trebuie să se reflecteze mai mult asupra transferurilor de bunuri in, în interiorul aceluiași grup. E vorba de amendamentul 124, care vizează o, un sistem de intervenție minim pentru transferul acestor active. În prezent, Transferul este o operațiune într-un singur sens de la filiale către centru. În caz de insolvență, sucursalele nu mai sunt disponibile pentru rambursarea fondurilor creditorilor. Aceștia, din urmă, sunt protejați într-o mai mare măsură la nivelul sediului central decât la nivelul uh, filial, uh, sucursalelor. Acest lucru perturbă concurența și contravine eforturilor de a optimiza, eforturilor de a optimiza poziția deponenților. Sperăm că acest amendament va deschide calea spre o împărțire echitabilă a poverilor în ceea ce privește alocarea costurilor falimentului anumitor membri. Mulțumesc! not sure. Whoops. Uh, Kay. Okay. Mulțumim, doamna Kay Swinburne. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt oarecum dezamăgită că nu se ține seama de aspectele internaționale, că nu apar ele în text. Sper, speram că vor fi adoptate anumite din comentariile de la G20. Asta în principal pentru că mi-e greu să fac evaluarea diferenței între două bănci transfrontaliere. Multe uh, bănci ale noastre sunt transfrontaliere, dar nu în Uniunea Europeană, ci în alte regiuni. Și a avea un mecanism care sunt transfrontaliere doar în interiorul Uniunii Europene uh, înseamnă să privești doar coada câinelui și nu întregul animal. un uh, mare număr dintre actori au operațiuni europene importante, dar poate că nu au sediul central în Europa. Trebuie să ajungem la un echilibru între ce înseamnă transfrontalier în Europeană și transfrontalier în alte regiuni. Dimensiunea internațională încerca să asigure includerea tuturor organizațiilor, mai ales cele care au sucursale importante în Europa sau operațiuni europene Um, dublate și de operațiuni în Asia sau în alte regiuni ale lumii. Nu știu dacă s-a făcut uh, evaluarea referitoare la împărțirea geografică a acestor, uh, reprezentarea geografică a acestor bănci sistemice. Probabil că multe dintre ele sunt reprezentate geografic și nu vorbim doar de un cadru european. Multe bănci paneuropene, cum ar fi Deutsche Bank, au majoritatea angajaților în alte zone ale lumii. Ce înseamnă atunci sistemic? O operațiune europeană, una americană, una australiană? E puțin neclar cum putem împărți operațiunile unei bănci în versiunea europeană și cea din alte regiuni. Lehman Brothers nu era o bancă europeană în acest sens, însă ea a avut un impact major asupra Europei cât și asupra restului lumii. Trăim într-o lume globalizată și trebuie să ținem seama de aspectele de globalizare ale instrumentelor pe care le folosim. Mm, nu pot nici să înțeleg diferența făcută între bancă sistemică și bancă non-sistemică. Lehman Brothers nu era, n-ar fi fost considerată o bancă sistemică și nici măcar transfrontalieră, însă a fost considerată sistemică de guvernul de la momentul respectiv. Cum poți defini atunci noțiunea de bancă sistemică? Ne trebuie cu siguranță alte criterii, iar definiția propusă de doamna Hübner mi se pare bună. În ceea ce privește transferul de active în interiorul aceluiași grup, sunt 100% de acord. Există um, transferul de capital, au fost transferul de capital în perioada crizei de la filiale, de la sucursale către sediile centrale, lucru care s-a întâmplat nu doar în Europa, ci peste tot în lumea. Și cei care operează sucursale importante în Europa ar trebui să fie ținuți de aceleași criterii de interzicere a transferului de active. Înțeleg de ce considerați că încercăm de ce spuneți că abordarea internațională este cea corectă? Însă până când nu ne dăm seama câte dintre aceste bănci sunt paneuropene, transfrontaliere și nu globale, cred că ar trebui să ne orientăm mai degrabă pe dimensiunea internațională, nu doar europeană. Eu una nu pot să fac diferența aceasta și până când nu primesc mai multe date în acest sens, nu pot fi de acord. În orice caz, este un uh, subiect extrem de important și mulțumesc uh, raportorului. Mulțumesc, domnul Olișmi. Thank you, Madam Chair, and, uh... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să salut activitatea doamnei Ferreira. Este un raport foarte bun și se vede că doamna Ferreira a investit multe eforturi în încercarea de a ajunge la un consens între grupurile politice. Și sper că acest consens a fost uh, atins, în afara cazului în care se va răzgândi cineva în ultimul moment. Problema crizelor transfrontaliere în domeniul bancar este una foarte dificilă. Este Uh, există și unii care spun că este vorba de o problemă care este prea îndepărtată de noi și că poate nu ar trebui noi să ne ocupăm de asta. Noi cel puțin ar trebui să încercăm să găsim un fel de răspuns la această provocare extrem de gravă. Sugestia mea ar fi să, ca aceste bănci să fie definite ca bănci transfrontaliere. Ar putea să fie 700 de bănci, în, dar nu aceasta ar fi definiția mea. Însă nu ar fi bine să def- definim o anumită bancă cu risc sistemic, pentru că s-ar putea ca să apară alt tip de bancă care să pună riscuri. Atunci și sper că și cred că asta propune raportorul acum. Însă nu, drumul nu am ajuns la capătul drumului. Trebuie să mai investim eforturi în această propunere și în rezoluțiile ulterioare. După aceea există acest fond, fondul de stabilitate financiară sau cum îl vom numi, uh, care mi se pare o idee bună. Știu că unii dintre noi nu sunt uh, mari adepți ai fondurilor. Însă, fondurile bine gestionate pot să fie foarte utile. și propunerea din partea Comisiei este undeva la mijloc. Însă există fonduri în mai multe state membre, dar ar putea să existe și un fond european. Unitatea de rezolvare a disputelor este o altă propunere dificilă. Eu propun ca această unitate să fie independentă, să nu fie legată de EBA, pentru că trebuie să fie utilă. Însă nu știu unde am putea ajunge. După aceea, instrumentele disponibile. Am impresia că Doamna Ferrera a spus că este de părere propunerile din amendamente sunt prea detaliate și mi se pare că acest, această cutie cu instrumente trebuie să uh, conțină și alte instrumente decât cele propuse. De aceea, cred că putem accepta câteva amendamente suplimentare cu privire la aceste instrumente. De asemenea, aș dori să menționez uh, activele intergrup. Există mai multe amendamente care menționează acest lucru, deci s-ar putea să existe un consens mai larg în acest domeniu. Oricum, doamnă președinte, Consider că doamna Ferreira a depus o muncă foarte bună și putem ajunge la un consens. Bineînțeles, este un subiect extrem de complex și cel puțin unii dintre noi suntem mai, avem o legătură mai apropiată de ceea ce s-a întâmplat în statele noastre și folosim experiența noastră și pentru a face propuneri Uh, care decurg din experiența noastră națională. Unele din aceste lecții se potrivesc, însă unii, din, și, unii, unii dintre noi știm că prevenirea unei crize înseamnă folosirea extrem de multe instrumente. Uh, cel puțin trebuie să le discutăm la nivel european. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Uh, nu mai văd raportori din umbră, deci for, sorry? Oh, you are the shadow. Uh, dumneavoastră sunteți raportoare din umbră, dar uh, a existat altcineva din grupul dumneavoastră care a luat cuvântul. Aveți cuvântul. Uh, cu toții suntem de, uh, conștienți de importanța acestui raport și de crearea unor condiții optime pentru uh, economie, pentru uh, administrației și pentru contribuabili. În acest sens, o salut munca doamnei Ferreira, uh, care este un pas, uh, este un bun început al uh, rezolvării acestei probleme. Câteva, cele câteva sugestii ale grupului verzilor permit aprofundarea celor 20 și există 22, eh, sunt două principii fundamentale. nu trebuie să se considere că aceste fonduri trebuie să garanteze uh, băncile contra riscului de faliment. Trebuie să se introduc, uh, chiar dacă această garanție este finanțată de băncile însele, le va da băncilor impresia că sunt infailibile sau că vor fi salvate ulterior. O asemenea măsură ar slăbi puterea piețelor. În al doilea, al doilea principiu decurge din primul. Trebuie să uh, folosim acest raport de inițiativă legislativă la puterea maximă. Trebuie să abordăm măsuri reale pe cât de ambițioase posibil și noi trebuie să dăm dovadă de ambiție regulile de intervenție ale autorităților de supraveghere și de rezolvare să fie definite ex ante, în mod constrângător și cât mai clar. Trebuie să existe un prag de intervenție pertinent și uh, o, un nivel de uh, uh, suportare în comun a sarcinilor. De asemenea, un sistem uh, transfrontalier pentru riscurile sistemice, pentru ca uh, șansa acestor riscuri să uh, fie redusă cât mai mult. De asemenea, aceste reguli trebuie să, limite, să limiteze riscul de faliment. Acest fond trebuie să fie uh, cât mai puțin utilizat. Există uh, trebuie să introducem un sistem de supraveghere de omologi în sistemul autorităților bancare europene, care să aibă și o fază de autoevaluare. Acest sistem există în Consiliul Europei pentru a evalua calitatea muncii anticorupție. Și acest sistem este acceptat și de Rusia. Există în uh, OECD pentru evaluarea muncilor de dezvoltare și pentru anticorupție. Este un sistem acceptat de către toate statele OCDE. Este acceptat și de China, care este membru al GAFI. Nu este vorba de un mecanism nou. Și dacă se poate face acest lucru pentru corupție, uh, poate să fie introdus și pentru uh, Uh, împiedicarea falimentelor bancare. Ideea că se bazează pe o autoevaluare în primul rând este foarte important pentru că se fixează un cadru al autorității, al autorității locale naționale. Uh, sistemul se bazează pe această autoevaluare. Și acest dialog permanent între diferitele autorități este de natură să minimizeze riscurile uh, pentru a nu se uita responsabilitățile de integrare. Și uh, mă gândesc la un exemplu concret, uh, prăbușirea sistemului bancar islandez. Știți că acest sistem, această prăbușire a avut efecte în statele membre ale Uniunii, care aveau filiale și sucursale ale băncilor islandeze fără să aplice niciun control și fără a se asigura că acestea, acest control a fost efectuat în Islanda. Acest lucru a uh, costat 3,8 miliarde de euro pentru Regatul Unit, 800 milioane de milioane de euro pentru Banca Centrală, 600 de milioane de euro Luxemburgul. Dacă ar fi existat un sistem de supraveghere, aceste uh, neajunsuri ar fi putut fi descoperite. Uh, cu un asemenea sistem de peer review, uh, erori câteodată gigantice ar fi putut fi evitate. Astfel, se poate evita uh, luarea de riscuri prea mari și trebuie ca autoritățile de supraveghere să aibă puterea să împiedice vărsarea de profite și, profituri și dividende care au rolul doar de a susține profiturile acționarilor. Trebuie ca atacurile asupra băncilor, taxele băncilor, să se aplice toate băncilor care au sedii în Uniunea Europeană și băncile trebuie să se supună criteriilor, uh, cum ar fi uh, care să împiedice riscurile de lichiditate și formarea de noi bule. Acest sistem ar reda sistemului bancar rolul pe care trebuie să îl aibă și uh, care este acela de a finanța economia reală și va împiedica Uh, consecințele negative ale dificultățile prin care, dificultăților prin care trec aceste bănci. Vă mulțumesc. Voi citi lista oratorilor pentru că știu că așteptați. Deci dacă mai vrea altcineva să intervină, domnul Feo, altcineva și bineînțeles voi da cuvântul din nou raportoarei la final. Astrid, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. După intervenția raportorilor din umbră și a celorlalți colegi, uh, voi fi succintă, însă vreau să spun câte ceva despre amendamentele pe care le-am depus și să subliniez câteva puncte mai generale. Discuția pe care am avut-o, în discuția pe care am purtat-o deja, am subliniat și mă bucur că și unii colegi au subliniat acest lucru. Am spus că cât de importantă este chestiunea de transfer de active în interior. Nu este posibil ca activele filiale lor filialelor și sucursalelor să fie aspirate sau chiar confiscate de către uh, sediul central în momentul de, în momente de criză. Și ca clienții acestor filiale sau sucursale să rămână, cum s-ar spune, cu ochii în soare în cazul unui faliment. Bineînțeles că această, aceste amendamente uh, uh, sunt susținute. Trebuie ca filialele și sucursalele să fie protejate. Uh, cred că există deja o majoritate destul de clară în această comisie în acest, în acest sens. În ceea ce privește rezolvarea crizelor, eu susțin ca această rezolvare a crizelor să se mențină în interiorul Agenției Bancare Europene, uh, însă acest lucru prezintă dificultăți și de aceea am propus să se creeze o structură independentă care să fie mult mai eficientă și care să nu Uh, fie supuse conflictelor de interes. De asemenea, taxa financiară pe care a propus-o Comisia și pe care o vom discuta ține și ea de măsurile care uh, asigură o coerență în sistemul bancar. Sper că această propunere va fi susținută. Ultimul punct, chiar dacă nu am făcut propuneri directe în acest sens, aș dori să subliniez că susțin amendamentele care pun sub semnul întrebării distincția dintre băncile sistemice și non-sistemice. Am explicat deja de ce. După cum a spus deja și raportorul nostru din umbră, această distincție uh, probabil pleacă de la o intenție bună. Însă calea spre iad este pavată cu bune intenții. În practică, uh, acest tip de clasificare nu va funcționa. Unii colegi au spus că anumite amendamente ale băncilor se propune că băncile transfrontaliere aceste transferuri uh, ar trebui să fie permise, însă dacă privim amendamentele depuse de grupul conservatorilor, ECR, er, în special cei britanici, Uh, aceste amendamente ne ascund o mare parte a problemei. Cred că raportoarea probabil a înțeles deja că va exista o majoritate mare în această comisie pentru a renunța la distincția dintre aceste bănci. Uh, știu că vom ajunge în amendamentele de compromis la o concluzie satisfăcătoare Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnul Pullman. Am uh, o întrebare pe care o adresez prietenilor PPE-ului. Nu le înțeleg poziția. Nu le înțeleg pol, uh, poziția pornind de la celelalte acte legislative pe care le negociem în cadrul Parlamentului European. Poate că e problema mea, e vina mea, trebuie să mă gândesc mai mult, pentru că se pare că poziția uh, celor care sprijină PPE-ul este mult prea complicată pentru mintea mea simplistă. Până în momentul de față am fost uh, de părerea că viziunea comisiei noastre este următoarea. Dacă ne uităm la sectorul bancar și sectorul instituțiilor uh, financiare, credeam că uh, nu ne dorim o reglementare pentru toți. Asta pentru că conștientizasem faptul că avem actori diferiți care au în sistemul financiar roluri diferite și care își asumă tipuri diferite de riscuri. Pe de o parte, actorii locali și regionali ar care au uh, uh, care sunt un sprijin pentru IMM-uri nu trebuie să fie uh, împovărați de reglementările noastre. Credeam că dorim ca activitatea acestora să fie facilitată prin reglementările noastre. Credeam că legislația noastră se adresează doar celor care reprezintă într-adevăr un risc sistemic, celor care uh, afectează sectorul bancar per ansamblu. Uh, aceasta a fost uh, viziunea pe care am avut-o în momentul în care am ajuns la un compromis privind autoritatea bancară uh, europeană. Domnul Garcia Margalio a definit această, această viziune și întrebarea adresată de Chei și-a primit deja răspunsul, pentru că Chei eh, eh, întreba cine trebuie să ia decizia cu privire la ce e sistemic și ce nu e sistemic. Ea eh, întrebat dacă trebuie să ne referim doar la băncile transfrontaliere care au activități în cadrul Uniunii Europene sau n-ar trebui mai degrabă să reglementăm și băncile care activează pe piața internațională. Însă răspunsul l-am obținut deja, pentru că în momentul în care am ajuns la un compromis cu privire la raportul uh, uh, uh, Garcilia, Garcilia am stabilit că trebuie să stabilim în urma unei evaluări fiecare actor în parte. Deci a fost o, o întrebare bună, însă deja răspunsul a fost dat în cadrul comis, discuțiilor comisiilor noastre. Și de asemenea, domnule Caras, aceleași discuții discuții le-am purtat și în momentul în care discutam uh, directiva privind cerințele de capital. Acolo spuneam că trebuie să facem o diferență clară uh, între actorii care la fața locului oferă IMM-ului un uh, credit, are activități tra- transparente, își cunoaște clientul, știe care sunt problemele clientului, etc sau avem de a face cu un, o instituție bancară atât de mare, atât de complexă, încât uh, angajații acesteia nu sunt capabili să evalueze situația fiecărui client în parte. Deci stabilisem clar că trebuie să facem această diferență între actorii locali și regionali, respectiv cei uh, de mare amploare. Acum, colegii de la PPE ne oferă o viziune complet diferită. Iar Elisa Ferreira acum contrazice tocmai lucrurile asupra cărora ajunsesem la un consens în cadrul altor uh, dezbateri pe teme relativ conexe. E, e, uh, în momentul de față nu facem nimic altceva decât să apărăm în fața mm, uh, opiniei publice cu viziuni total diferite. Uh, Uh, de parcă cu o zi înainte ne-am fi uh, dat seama că nu mai avem chef pur și simplu să sprijinim aceeași viziune pe care o sprijineam în trecut. Avem nevoie, în mod uh, evident, de o viziune cât se poate de concretă. Mi se pare că ceea ce se întâmplă acum este greșit din punct de vedere politic, mi se pare irațional și avem nevoie de o explicație cât se poate de clară, pentru că altfel ne învârtim aici în cerc și nu facem nimic. Vă mulțumesc! Otmar, mulțumesc foarte mult. Nu cred că pot oferi un răspuns la această întrebare pentru că nu, nu prea înțeleg la ce se referea. Dați-mi voie să vă spun de ce prefer uh, formularea bănci transfrontaliere uh, formulării bănci sistemice. Cred că acest concept de bancă sistemică, risc sistemic, uh, reprezintă încă un concept la modă. Nimeni nu-l înțelege, dar toată lumea îl folosește. Însă lucrurile sunt mult mai complicate. Băncile islandeze sunt ele, prezintă ele riscuri sistemice? Mă îndoiesc, pentru, dar cu toate acestea ele pot uh, acționa în cadrul, într-un anumit cadru care ar putea reprezenta o, un risc sistemic. Și tocmai de aceea, numind uh, băncile uh, sistemice sau nesistemice, practic uh, încercăm să definim ideea de risc sistemic, nimic altceva. Însă e clar că aceste bănci numite sistemice prezintă riscuri mult mai, mare decât, mult mai mari decât celelalte și de asemenea sunt, se bucură de sprijinul tuturor pentru că sunt mult prea mari pentru a da greș, pentru a eșua. Tocmai de aceea prefer uh, conceptul de bănci transfrontaliere pentru că vorbim despre riscuri sistemice. Trebuie să ținem cont de faptul că regulile în sine ar putea genera la rândul lor riscuri sistemice. Cred că marea uh, problemă cu care ne-am confruntat în timpul crizei cu băncile a fost nu partea de solvență a băncilor, ci lichită, problema legată de lichiditățile de care dețineau, pe care le dețineau uh, băncile. Ca urmare a noilor uh, reglementări cu privire la lichidități, băncile au fost obligate să vândă active pentru a obține lichidități și lucrul acesta a dus la scăderea valorii activelor lor. Și astfel ne-am confruntat, am ajuns să ne confruntăm cu problema, cu problema uh, cu care ne-am confruntat. Domnul Schmidt vorbea despre fonduri. El spunea că unii nu vor neapărat, nu sunt încântați de ideea de fond, nici eu. Practic nu-mi doresc uh, să creăm un fond pentru orice fel de problemă. În curând s-ar putea să ne confruntăm exact cu problem, problema asta. Uh, Uh, s-ar putea să avem în curând un uh, fond pentru Uniunea Europeană, vă dați seama. Cred că singura cale de soluționare a crizelor uh, viitoare, și vă asigur că ne vom confrunta și pe viitor cu griz, uh, crize, este să avem o economie stabilă și în creștere dacă creăm noi și noi uh, fonduri, nu facem nimic altceva decât să creăm potențiale riscuri sistemice la rândul nostru. Și am spus asta doar pentru a completa cele spuse de domnul Schmidt. Vicky Ford are cuvântul. Mă gândesc în continuare să contribui la un fond pentru Goodmar, uh, Goodnar ca să-l păstrăm aici. În ceea ce privește hazardul moral, mă bucur că ați pus în discuție această temă de la bun început. În statul meu membru vedem următoarea situație. Din, part, din pricina fondurilor de garantare a depozitelor, vedem că oamenii își retrag economiile din instituții care nu și-au asumat cu uh, mare bucurie riscuri și le mută, își mută aceste economii în bănci care își asumă mai multe riscuri. Asta deoarece depozitarii sunt convinși că guvernul va salva banca uh, care își asumă atât de multe riscuri. Oricum, cred că acest uh, fond de garantare a depozitelor nu face nimic altceva decât să încurajeze băncile să-și asume din ce în ce mai multe riscuri. Este un risc care apare în momentul în care guv- guvernele sprijină sau luptă împotriva riscurilor, fie ele riscuri care, cu care se confruntă băncile, fie riscuri pe care și le asumă depozitarii. Deci, prin urmare, trebuie să, ne, să fim conștienți de faptul că această problemă a riscului, a hazardului moral ar, genera, la rând, ar putea genera la rândul său mai mult risc în sistem. De asemenea, sunt încântată de faptul uh, că se vorbește aici despre crearea un, unui set de, de instrumente, acel toolbox. Iar în aceste de instrumente s-ar putea integra o serie de instrumente cât se poate de utile. Ar fi bine să includem cât mai multe instrumente cu putință, pentru că cine știe când vom avea nevoie de ele. Sunt încântat de faptul că spuneați că uh, regul, uh, uh, regle, autoritatea de reglementare ar putea să le spună Uh, băncilor uh, să se axeze pe anumite activități mai mult sau mai puțin uh, riscante. Și prin urmare sunt încântată de faptul că se oferă această putere autorităților de reglementare. În ceea ce privește capacitatea unui, unei autorități de reglementare să controleze transferul de credite, de active, uh, este un uh, aspect foarte important. Cred că trebuie să studiem aceste transfere de active în cazul în care ele au, s-au realizat înainte de falimentul unei instituții în detrimentul unei sucursale. Însă, mai există și, de, mai există și problema impunerii transferului uh, de active uh, în, în grupurile bancare. Cred că acest fond de stabilitate financiară ar putea să ducă și la implementarea unei astfel de obligații. Mi se pare că mergem prea departe. Unele bănci au uh, sisteme de activități care se bazează pe sucursale independente. Sucursale independente cu uh, un capital puternic. În cazul uh, grupurilor care se bazează pe astfel de sucursale, situația este una cu totul și cu totul diferită. Prin urmare, nu putem trata, nu putem aplica aceleași reguli tuturor tipurilor de grupuri bancare. Nu putem să spunem că dacă aplicăm aceste reguli în cazul uh, tipurilor de bănci pe care le, le menționam, am putea neapărat să rezolvăm și problemele cu care se confruntă aceste grupuri. În ceea ce privește băncile sistemice, sunt întru totul de acord cu cele spuse de cei de la PPE. Dacă încercăm să găsim bănci sistemice, e clar că vom uh, scăpa din vedere anumite bănci care ar putea la rândul lor să cauzeze probleme pe viitor. Nu cred însă că băncile transfrontaliere sunt uh, de asemenea singurele care trebuie să fie luate în considerare. Dacă ne uităm la băncile din uh, statul membru, uh, statul meu, spre exemplu, au existat o serie de bănci mici care au eșuat iar în uh, statele membre mici s-ar putea ajunge la situația în care mai multe bănci mici care nu au fost reglementate uh, eșuează și această eșuare a acestor bănci mici ar putea genera un risc sistemic. Deci, prin urmare, ideea de bănci sistemice nu este suficientă, de asemenea, ideea de bănci transfrontaliere nu este suficientă pentru mine. Vă mulțumesc! Domnul Feo are cuvântul. Mulțumesc, obrigado, Senhora Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte repede vreau să îl felicit, să o felicit pe doamna raportor pentru eforturile făcute și pentru acest raport foarte serios. Nu vreau să intru în discuția legată de concepte, bănci sistemice sau transfrontaliere. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că avem de face cu niște probleme care ar putea avea consecințe juridice. Și în astfel de cazuri este nevoie de o folosire uniformă a conceptelor. Dacă avem această aplicare uniformă și ajungem la o soluție rezonabilă, Cred că cel mai bine ar fi să folosim aceste concepte uniforme. Și în fine, vreau să vă atrag atenția asupra unui concept uh, foarte concret, și anume early intervention, acea intervenție timpurie. Ea apare oarecum uh, în substrat în raport. Este vorba de publicarea de informații despre proceduri de intervenții. Anumite bănci sunt îngrijorate tocmai din această cauză, considerând că nu ar trebui să se facă o divulgare publică a informațiilor legate de intervenția supraveghetorilor într-o fază inițială, pentru că această divulgare ar avea consecințe asupra pieței, subminând încrederea și atrăgând după sine multe efecte negative. Aș vrea să atrag raportoarea atenția asupra acestui fapt ca să nu mai existe îndoieli. Mulțumesc. Silvi. Merci, Madame la Mulțumesc. Aș vrea... Uh, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul după ce ați închis uh, lista. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc Lisei pentru eforturi. Trebuie cred că acum să înțelegem că suntem în procesul de a căuta niște concepte corecte. Îngrijorările exprimate sunt legitime, dar normal ar fi ca în această etapă să examinăm toate posibilitățile. Sunt de acord cu Vicky. Un lucru destul de rar, care se întâmplă destul de rar și trebuie deci subliniat. Este adevărat că cele două criterii, o listă a băncilor sistemice sau o listă a băncilor transfrontaliere nu sunt suficiente. În uh, întregul pachet legat de supraveghere am încercat să combinăm cele două idei. Există un motiv valabil pe piața internă și am în vedere și talia acestor uh, bănci să există deci un motiv să ne orientăm spre grupul băncilor transfrontaliere. Însă există și instituții mai mici care au activități riscante. De aceea am încercat să combinăm cele două criterii și de aceea am propus amendamentele pe care le-am propus și cred că ar trebui să încercăm să acoperim toate situațiile fără niciun principiu preconceput și fără să ne gândim neapărat la repartiția riscurilor transfrontaliere. Apoi, cred că acest comitet pentru riscuri trebuie să primească capacitatea de a pune la punct criterii pentru stabilirea riscurilor. De asta am înființat acest comitet. Pentru că niciun alt organism nu putea până acum să definească aceste criterii. Și aici cred că este nevoie să permitem organismelor pe care am înființat să-și desfășoare activitatea. Nu vorbim despre monopolul definirii riscurilor sistemice, ci despre un efort treptat și cred că aici putem fi de acord cu ce se va decide pe pachetul de supraveghere. Sunt deschis, deschisă problema. Îmi pare rău că uh, domnul Bulman a revenit abia acum, pentru că pentru domnia sa intervenise. Well, I'm, I'm now the last speaker, apart from the... Doamna președinte, mai intervin doar eu acum și apoi raportorul. Am câteva lucruri pe care aș vrea să le spun. Am încercat să rezolv uh, și eu această dilemă sistemic transfrontalier, propunând amendamentul 140, însă s-ar putea ca nici propunerea mea să nu fie suficient de amplă însă măcar s-ar rezolva astfel sau s-ar evita repetarea cazului Lehman. Sunt anumite bănci despre care se consideră că sunt sistemice, dar ele sunt de fapt transfrontaliere și revin aici la piața internă, la piața unică, pentru că este important ca pe piața unică să nu avem un regim al insolvabilității valabil pentru toată viața unică. Asta în dreptul um, comercial și mai ales în sectorul serviciilor financiare, în cazul instituțiilor financiare care, dacă eșuează, afectează foarte multe alte instituții. Țin foarte mult la această idee și Ajung acum la natura fondului, pentru că, după cum știu probabil unii nu iubesc în mod deosebit fondurile, însă fondul acesta, din câte înțeleg eu, este unul relativ mic, redus, care este folosit pentru intervenții în vederea soluționării ordonate sau a unei separări ordonate a unor um, aspecte care trebuie menținute, cum ar fi sistemele de plată, de exemplu, și eliminarea altor elemente care nu sunt necesare. Nu e vorba de un fond de tip bailout și este diferit de fondul pentru garantarea depozitelor, pentru că nu ar duce un hazard moral de aceleași dimensiuni. Dacă ai fi dacă ar fi să folosești acest uh, fond, în niciun caz nu s-ar numi bailout, nu s-ar numi salvare, pentru că deja instituția respectivă este în proces de lichidare, într-un fel sau altul. Și există, în orice caz, sancțiuni, penalizări și alte sisteme de declanșare. Mă interesează acest fond și ca mijloc pentru a ajuta un transfer corect al activelor transfrontalier. Și ne reîntoarcem la experiența Insolvency 2, când uh, anumite autorități de supraveghere spuneau că poate acest capital își are locul în Polonia, însă se refuza transferul de bani către alte state membre sau intervenția de către un alt organism de supraveghere. În Regatul Unit am avut o versiune transatlantică apropo de Lehman măcar în Uniunea Europeană ar trebui să avem un instrument care să permită o distribuție echitabilă a fondurilor către cei cărora le aparțin în mod corect. Sigur că nu va fi vorba de decizii arbitrare, ele trebuie să se lege de ideea unui living will, ar trebui definit dinainte cum s-ar ajunge la acest gen de soluționare și este nevoie ca acest living will să funcționeze împreună cu fondul despre care vorbim, să meargă în aceeași direcție. Această distribuție echitabilă nu este o împărțire a sarcinilor sau a poverilor nu este corectă folosirea expresiei burden sharing aici. Pentru că sunt multe state membre care vor să se ajute unul pe altul. Aici vorbim însă despre un fond construit, consolidat și folosit în baza unor reguli prestabilite și în baza acestor living wills. E vorba de un exercițiu de împărțire a poverilor în sensul clasic al uh, conceptului și în cazul uh, situațiilor de bailout. Supraveghetorii trebuie să gestioneze aspectul living will. Când am uh, vorbit despre acest lucru la conferința la care am participat împreună cu Tereza, am spus atunci că e important ca supraveghetorii și autoritățile bancare pe care le așteptăm cu nerăbdare să aibă experiențe legate de insolvență, pentru că aceste cunoștințe vor fi necesare pentru a înțelege dacă aceste living wills au fost uh, redactate în mod corect. Poate că ar fi fost bine în acest context ca regimul de soluționare, de rezoluție, să fie nu o unitate independentă, ci o subunitate eventual a autorității bancare. Până la urmă, poate că nu contează foarte mult. Pentru mine este foarte important că autoritatea bancară va avea această expertiză în ceea ce privește insolvența pentru a analiza problema acestor living wills. Am uh, spus că acest fond este unul mic și ajung aici la propunerile domnului comisar Barnier, care spun oarecum altceva, însă în contextul acestor propuneri eu interesesem că fondul Barnier ar fi ajuns la 50-70 de miliarde pentru toată Uniunea Europeană. Și comentariile din partea Germaniei au fost că ei intereseseră că uh, e vorba de un miliard pe an. În acest context, nu înseamnă că se ia o sumă prea mare din impozitele sau uh, taxele care se um, colectează. Celălalt argument împotriva propunerii Barnier era că statele membre doresc să folosească tot ce pot primi de la bănci pentru a-și plăti deficitul. Însă nimic nu împiedică existența unui astfel de fond dacă el este bine construit și apare pe coloana activelor în bilanțul național. Așa se întâmplă în Suedia, Înainte de a înființa fondul, fondul, Suedia a analizat lucrurile în detaliu și am discutat cu Eurostatul să vedem cum am putea aplica acest, același principiu în împrejurile noastre. Modelul Barnier aplicat deocamdată la nivel național ar putea deci fi folosit. În raportul Garcia Margallo se spune că e vorba de un fond european și am putea combina cele două idei și am putea folosi ce este mai bun din ambele în anumite condiții. Trebuie să ne dăm seama că, având în vedere problemele cu care ne confruntăm, acest fond trebuie să intre în bilanțele, în bilanțele naționale ale fiecărui stat membru. Însă, după ce se include acest fond ca activ în bilanțul național, el poate, el poate fi folosit uh, sub formă de rețea. Acestea au fost uh, ideile mele. Vi le-am prezentat ca posibilități eventuale de a rezolva problemele, de a le prezenta în cadrul pachetului de supraveghere eventual. Îmi pare rău că nu am reușit uh, să discut uh, personal cu tine, Elis, însă am uh, cam multe lucruri de făcut. Îmi pare rău că trebuie să discutăm în public și nu în particular. Elisa, dacă dorești să închei discuția, îți dau cuvântul. First of all, thank you. În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții pe care le-am găsit foarte importante și care ne permit să înțelegem că subiectul nu e deloc simplu. Nimeni nu știe foarte clar cum ar trebui rezolvată această problemă și trecem aici dincolo de diferențe ideologice. vorba pur și simplu de a găsi o soluție. Aș vrea să mă refer la teme, nu la contribuțiile fiecăruia. Un subiect esențial este sfera pe care o vom ataca cu acest regim special european. Discuția pe care am purtat-o este exact aceeași cu cea pe care am purtat acum două, trei săptămâni, când am vorbit despre raportul Malgado. E un lucru de care trebuie să fim conștienți, pentru că argumentele în favoarea acoperirii universale a tuturor băncilor transfrontaliere rămân în picioare, și unii au uh, vorbit despre acest lucru, însă fizic acest lucru este imposibil. Pentru că altfel trebuie să lăsăm la o parte dimensiunea europeană a soluției. Pentru că este imposibil ca ABE să supravegheze toate băncile uh, transfrontaliere și nici nu este nevoie de acest lucru. Consensul la care am ajuns în trecut este exact ce spuneau Vicky Ford, Silvi și ceilalți, și anume să acoperim băncile și aici mă gândesc și la ce spunea Uli Schmidt 50-40 de bănci transfrontaliere, dar care? Acele bănci pe care le-a identificat Silvii Gular prin rolul Consiliului European pentru Riscuri Sistemice. Trebuie să clarificăm despre ce tip de riscuri vorbim, pentru că nu e vorba doar despre dimensiuni, ci și despre complexitatea produselor, despre lipsa de transparență. Toate acestea sunt elemente de risc. Și un aspect foarte important pe care trebuie să-l înțelegem este că dacă păstrăm consensul la care am ajuns, trebuie să înțelegem că nu ne-am schimbat nici noi, nici lucrurile de când uh, am convenit uh, raportul Malgano. Eu am incorporat mai multe idei pentru că am înțeles că asta dorea Parlamentul și Comisia noastră. E vorba de lucruri stabilite împreună acum două săptămâni, în urma discuției cu doamna Hübner și cu ceilalți raportori din umbră. Așa cum o uh, Silvi și ceilalți au spus, e vorba de o situație în care fie suntem cu toții de acord și mergem înainte, fie se prăbușește întregul edificiu. Și este foarte important ca PPE-ul să își respecte poziția și cuvântul. Legat de celelalte probleme, Am inclus în amendamentele dinainte de compromis uh, majoritatea amendamentelor primite, pentru că aproape toate aduc ceva bun. Am încercat să dau exemple de amendamente foarte, foarte detaliate, însă nu cred că e vorba de amendamentele celor care au intervenit. Setul de instrumente este o contribuție foarte importantă. A doua problemă, cea a transferurilor de active, despre care a vorbit doamna Luling și cred că și doamna Hübner prin intermediul domnului Caras. E o problemă importantă și cred că toate amendamentele care merg în această direcție trebuie adoptate și compromisul cu care voi veni eu va include ideile menționate de toată lumea. Domnul Feo a menționat un lucru important, ce anume confidențialitatea activității Consiliului de Supraveghere. A existat un amendament al doamnei Silvi Gular, cred, legat de confidențialitate care merge în această direcție Însă, sigur că asta ține de activitatea Colegiului de Supraveghere și al Autorității Bancare Europene. Nu trebuie să fie o discuție publică, însă dacă se dorește o intervenție, există seturi de indicatori referitori la sănătatea oricărei bănci și se pot uh, combina uh, stimulente blânde cu unele mai ferme. Ce a spus doamna Sharon Bowles, cred că acoperă tot ce vreau și eu să spun. Dacă discutăm despre fonduri naționale și ajungem la un compromis, cred că nu ar trebui să uităm de dimensiunea europeană, totuși, pentru că altfel nu facem decât să fragmentăm piața unică. Rolul Consiliului European pentru Riscuri Sistemice, rolul ABE, trebuie să rămână niște aspecte de ordin strategic și chiar dacă facem compromisuri, acestea sunt elemente la care nu trebuie să renunțăm, pentru că dacă nu consolidăm acum piața internă, o vom pierde pe vecie. Acestea sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim și pe care trebuie să ne axăm în abordarea noastră. În afară de acestea, metodologic vorbind, propun ca, în, ca săptămâna viitoare să organizez um, ultima discuție, pe, să formulez uh, ultima variantă de compromisuri, să le discutăm apoi la Strasburg ca să vedem ce votăm pe 22. Și apoi, prin uh, intermediul colaboratorilor mei, voi începe să trimit propuneri de compromis, să vedem dacă se respectă obiectivele diferiților membri care au uh, participat la această dezbatere. Însă presupun că mai ales PPE-ul ține la ce am stabilit împreună în uh, ceea ce privește sfera de aplicare a acestei inițiative și domnul Bulman a spus foarte clar ce dorește, însă trebuie să ne punem de acord pentru că altfel vom rămâne pe nisipuri mișcătoare și nu e deloc o poziție de dorit pentru Parlament în negocierea cu celelalte instituții. Vă mulțumesc tuturor și sper că compromisurile la care vom ajunge vor reflecta pozițiile tuturor celor care au participat. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumim Melisa. votăm pe 22 iunie, cum spuneai, și apoi în plenara din iulie încercăm. Cred că în iulie la plenară nu se va întâmpla, nu se vor întâmpla prea multe în afară de Econ. Trecem acum la punctul 17, calitatea datelor statistice în contextul procedurii aplicabile deficitelor excesive. Un raport din partea domnului Caras. Doamnă președintă, permiteți-mi să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, mai întâi de toate. Am avut uh, o colaborare strânsă cu aceștia încă în etapele preliminare ale uh, redactării raportului. Vă pot informa acum că am obținut deja un prim succes Însă, acum avem nevoie de un calendar cât se poate de clar. Astăzi, grupul de lucru al Consiliului a discutat împreună cu Eurostat despre condițiile generale. S-a ajuns la un consens în cadrul discuțiilor. discuțiilor. Săptămâna viitoare, la ECOFIN, prezenta reglementare va fi discutată ca la punctul 1 de pe ordinea de zi. Știu că atât Consiliul cât și Eurostat, pornind de la discuțiile pe care le-am purtat eu cu Consiliul și cu uh, Eurostat și pornind de la documentul care stă astăzi pe mesele dumneavoastră, și-au uh, format argumentele. Și știu că Eurostat și Consiliul au argumentat faptul că Parlamentul European a considerat propunerea Comisiei drept fiind un prag minim care trebuie să fie depășit. Aceasta a fost uh, baza discuțiilor. Prin urmare, astăzi s-a ajuns la un consens în cadrul grupului de lucru al, al Consiliului, un consens care reflectă poziția noastră. Ce înseamnă toate acestea? Asta înseamnă că trebuie să ne mișcăm cât se poate de repede. Care e propunerea mea? propun ca încă în uh, luna iulie, în cadrul sesiunii plenare, să promulgăm rezoluția și întrebarea cu solicitare de răspuns oral. De asemenea, să promulgăm avizul legislativ tot în iulie. În acest proces legislativ uh, care urmează consensului întrunit astăzi, să exprimăm cât mai repede cu putință dorința Parlamentului European. Deci avem avizul legislativ, rezoluția, întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Toate acestea trebuie să fie împărțite în, asem, în așa fel încât în iulie să avem întrebarea cu uh, solicitare de răspuns oral, în iulie să promulgăm uh, rez, rezoluția și de asemenea să avem și avizul legislativ. Asta în primul rând. În al doilea rând acum, independent de faptul că consensul în cadrul Consiliului a fost atins tocmai datorită presiunii exercitate de noi, nu trebuie să nu ne ducem la bun sfârșit, uh, într-o manieră corectă, procedura legislativă. Și în acest context trebuie să spunem cât se poate de clar că serviciul juridic al Parlamentului European a evaluat deja dacă nu ar trebui să fie utilizat un, o procedură de codecizie. Pentru că, deocamdată, baza legală este reprezentată de articolul 126. Însă, pentru că vorbim despre statistici, intrăm la code, codecizie. Aici nu trebuie să ținem cont de cine știe ce mândrie a vreunei instituții sau celeilalte. În momentul de față, trebuie să ținem cont de noul, noile responsabilități ale Parlamentului European și de faptul că Parlamentul European poate exercita presiune asupra Consiliului, asupra Comisiei și de asemenea poate influența uh, propunerile uh, Comisiei. Până în momentul de față am uh, creat toate documentele de parcă ne-am afla Uh, sub incidența codeciziei. Însă uh, lucrul acesta nu este esențial pentru decursul uh, activității noastre. Vrem pur și simplu o clarificare. Nu ne dorim să intrăm în cine știe ce dezbateri crânte, crâncene. Trebuie să acționăm într-o manieră politică, corect din punct de vedere, într-o manieră corectă din punct de vedere politic. Pentru că în această problemă avem de-a face cu un prim act legislativ care, practic, uh, își extrage esența din experiențele avute deja cu Grecia. Avem de-a face acum cu momentul în care statele membre pot dovedi dacă sunt sau nu capabile să învețe din lecțiile trecut, uh, trecutului. Și cred că trebuie să fim în continuare cât se poate de uh, crânceni și consecvenți în procedura noastră legislativă. Tocmai de aceea avem această împărțire în două părți, uh, și anume uh, rezoluție și întrebare orală pe de o parte și mai apoi avizul uh, legislativ. Pentru că prin rezoluție transmitem un semnal clar și de asemenea avizul este o dovadă clară a dorințelor noastre. Uh, Bineînțeles, suntem de acord cu amendamentele pozitive pe care le-am primit. De asemenea, toate măsurile pe care le-am solicitat între anii 2004 și 2010 și mă refer la propunerea Almunia, raportul Schwab, uh, raportul meu din 2005, coordonarea cu uh, uh, regulile băncii centrale plus mecanismul de sancționare în cazul în care acestea, acestea sunt posibile, ei bine, toate acestea trebuie să fie implementate pentru că nu au fost implementate până acum, deși le-am solicitat. În raportul meu încercam să spun cât se poate de clar faptul că Eurostat trebuie să rămână independentă, uh, și trebuie să fie o structură complexă, trebuie să aibă dreptul de a acționa fără cine știe ce autorizații speciale. Trebuie să aibă posibilitate de a face, posibilitatea de a face în statele membre tocmai ceea ce consideră că e a, necesar. Nu trebuie să existe o prăpastie între conceptualizarea responsabilității și uh, Uh, implementarea acest, deciziilor corecte în statele membre. Avem nevoie de transparență, de implementare, însă nu avem nevoie de autorizații preliminare implementării. Pentru că dacă apar acestea, e clar că nu vom mai putea să punem sub semnul întrebării corectitudinea datelor statistice pe care, pe care le primim. În acest context, controlul, vizitele de control, colaborarea, uh, Uh, sporirea uh, personalului, toate acestea sunt solicitările pe care le exprimăm prin raportul uh, nostru. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborare și Sper din suflet că în sesiunea plenară din iulie vom putea vota în bloc rezoluția, pentru că doar astfel putem respecta uh, Uh, clar, uh, uh, calendarul. Tocmai de aceea am încercat de la bun început să îi uh, integrez, să integrez părerile raportorilor din umbră în textul meu, înainte chiar ca acesta să ajungă la traducători. Vă mulțumesc! Okay, uh, thank you. Um, our first... Mulțumesc. Primul raportor din umbră este domnul Schicluna. Foarte pe scurt, domnul președinte, Susțin pe deplin uh, raportul domnului Caras și felul în care a abordat acest subiect complicat. Există și o anumită presiune pentru a urgenta ritmul pentru ca această legislație să fie adoptată. Majoritatea se așteptau ca Eurostat să aibă deja mandatul de a face ce sugerăm noi acum și au fost foarte șocați atunci când lucrurile s-au întâmplat uh, cum am văzut în Grecia. Și am aflat că Eurostat, de fapt, nu avea aceste abilități. Uh, de aceea s-a dorit ca această schimbare să fie implementată cât mai repede posibil. Atât rezoluția cât și amendamentele mi se par uh, bune Or, ca și orice audit, nu trebuie să existe restricții asupra sa. Singura sugestie pe care aș putea o face este că aș dori să se menționeze explicit și deschis că nu vor exista niciun fel de restricții în legătură cu persoanele care vor putea fi interogate în ministere, în agențiile, care contribuie, dar de asemenea orice altă instituție, fie că este vorba de o universitate sau un sindicat, unde ajunge auditorul, aceste persoane pot să fie intervievate și uh, puterile uh, auditorilor trebuie să fie extinse. Sunt sigur că și dumneavoastră și ceilalți uh, raportori fictivi ați subînțeles acest lucru. Promit uh, că veți avea cooperarea mea pentru a avea, uh, pentru a putea finaliza rapid acest raport. Vă mulțumesc. Ole. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceste probleme care țin de statistici nu sunt foarte atrăgătoare și nici importante din punct de vedere politic, sau cel puțin așa era cazul înainte. Însă acum, din contră, dacă întrebăm cetățenii uh, din statele membre ce îi interesează, uh, aceștia spune că nu trebuie să falsifici statisticile atunci când ești membru al Uniunii Europene. Bineînțeles că este un subiect foarte important pe agenda politică și trebuie să acționăm foarte prompt. Domnul Caras a avut o activitate extrem de bună, îl susținem și pe domnul Schicluna. Dar poate vom putea adăuga, putea adăuga câteva detalii eu am propus câteva amendamente în acest sens. De exemplu, acolo unde autoritățile de concurență merg în diversele uh, state, unele state uh, se află la începutul drumului și cred că trebuie ca noile state membre să fie ajutate cred că am putea să avem asemenea inspecții inopinate sau ce puțin posibilitatea lor, pentru că uneori teama poate să fie un uh, argument de calitate. Ați menționat și personalul și poate aici putea să fim mai preciși uh, că poate este nevoie de mai multe mijloace bugetare și acest lucru îl vom spune în amendamente. Chiar dacă statisticile și datele sunt prezentate și sunt de acord că uh, trebuie să existe posibilitatea de a intervieva pe oricine, poate să existe și um, o contabilitate inventivă și acest lucru poate să depindă de abilitățile pe angajaților. Însă acest lucru reprezintă o problemă și a fost o problemă, după cum am văzut. Așa încât cred că ar trebui să uh, ne axăm și pe acest lucru. O altă problemă am putea să propunem sancțiuni dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite. Hmm. Intră acest lucru sub incidența a ceea ce spunem noi și într-o perspectivă mai largă în ceea ce privește responsabilitatea statisticilor. Uh, opinia noastră corespunde și vrem să fim cât mai stricți posibil. Mulțumesc. Uh, și Kay are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Lumesc, vorbesc în numele raportorului din umbră, Leos Bocros, și vă voi citi uh, ceea ce mi-a uh, transmis. Își cere scuze că este în Comisia Bugete acum, participă la un vot, mulțumește raportorului pentru cooperare și pentru activitatea făcută înainte de uh, proiectul de raport și pentru disponibilitatea de a deschide, de a se include ideile. Uh, se susține raportul și uh, susținerea Eurostat Eh, este de acord cu opinia Băncii Centrale Europene, însă falsificarea statisticilor poate să fie împiedicată doar dacă noi vom avea puteri de supraveghere. Personalul BCE ar trebui să poată să uh, uh, efectueze inspecții inopinate. De asemenea, ar trebui să existe puteri discreționare de a verifica informațiile în special în ceea ce privește statisticile uh, statelor din zona euro. sugera uh, consolidarea puterilor BCE în controlarea în Institutul Naționale de Statistice. Mulțumesc, Dirk. Mulțumesc, doamnă președinte. Există unele uh, ocazii când calitatea se întâlnește cu cantitatea și statisticile sunt un asemenea subiect. Există operațiuni pe termen scurt care sunt negative pe termen lung și dacă privim un fenomen cum ar fi închirierea sau vânzarea de imobile sau infrastructuri, unde guvernele vând infrastructurile și după aceea trebuie să le închirieze la un cost mai ridicat sau uh, fondurile de pensii, Uh, cum am văzut în uh, trecut în Belgia, care acaparează toate creditele. Atunci când bugetul este consolidat în mod artificial, cifrele devin mai fiabile, însă guvernele încep să depindă de capital din viitor, și în acest fel situația se agravează. Sunt de acord cu raportorul că Eurostat trebuie să devină un fel de FBI statistic. Un, avem aici un reprezentant al Eurostat și sper că um, îi place uh, formularea mea și uh, cred că este, este vorba despre fostul șeful meu de cabinet în comisie. Uh, da, statisticile uh, devin din ce în ce mai atrăgătoare. Acum are cuvântul domnul Hans-Peter Martin. Yeah, absolutely, Mrs. Chairwoman. I strongly believe... Mm, da, doamnă președinte, și eu cred că statisticile sunt uh, fundamentale pentru orice fel de afaceri și chiar pentru politică unele dintre problemele cu care ne confruntăm de, decurg din faptul că nu avem uh, statistici fiabile. Uh... Același lucru se aplică și domnului Caras. Cu siguranță este uh, cel mai harnic dintre delegații uh, statului pe care îl reprezentăm. Din nou, uh, a dat dovadă de lucrul acesta. Uh, se vede că nu este harnic doar la nivel de Austria, ci la nivel de Uniune Europeană. Da, sunt într totul de acord cu cele propuse de domnia sa. Mi se pare excepțional faptul că sprijină cu atâta cu atâta ardoare această temă, care este de fapt una centrală, esențială. Mi-aș dori să purtăm discuții uh, cu cei din Eurostat și uh, să fim uh, acea instituție care, le, care oferă Eurostat mai multă independență. Vedem că documentele comisiei limitează în continuare Eurostatul. Nu mi-aș dori un FBI aici. Există prea multe rapoarte negative cu privire la birou, biroul american de investigații. Însă mi-aș dori ca Eurostat să se transforme într-o instituție care să acționeze independent, suveran. Astfel, această instituție ar, put, această uh, instituție ar putea să, să aducă un plus valoare EU, Uniunii Europene. Să nu ne amintim uh, să nu uităm faptul că încă din anul 2004 angajații Eurostat ne arătau că există probleme în Grecia. Într-adevăr, au existat uh, experți de acolo care au anunțat Consiliul. Într-adevăr, începând cu decembrie 2004 au existat consultări la nivelul Consiliului care au fost uh, continuate în februarie 2005. Din păcate, în iunie 2005 s-a luat o decizie greșită. Această decizie UE, practic, a, a dat la o parte tocmai datele importante pe care le furniza Eurostat și tocmai de aceea acum punem accent pe lărgirea competențelor Eurostat, uh, pe sporirea activităților um, acestei instituții. Dacă acest grad de independență ar fi fost uh, garantat încă din 2005, atunci cu siguranță nu ne-am fi confruntat cu situația uh, cu care ne confruntăm în momentul de față. Cu siguranță moneda euro ar ar uh, funcționa cât se poate de bine. Mi-aș dori ca acest, uh, în, acest, în rezoluție, la fel ca și în raport, să punem uh, accent pe ce s-ar fi putut întâmpla dacă atunci, în 2005, prerogativele Eurostat ar fi fost altfel. Pentru că cu toții Eh, și mă refer acum la ministrii eh, de finanțe care s-au adunat acolo în Consiliu, au eh, s au opus unor vizite de lucru are Eurostat în uh, Grecia și noi, Austria, știm prea bine că, că avem propriile noastre experiențe cu contabilitatea dublă. De asemenea, nici cei din Franța nu au fost prea vehemenți când a venit vorba de vizitele de lucru și tocmai de aceea ne confruntăm cu problema aceasta. De fapt, este o problemă recurentă, recurentă în Uniunea Europeană. Vedem că în momentul în care se întâmplă ceva, noi nu acționăm imediat, ci uh, trece o lungă perioadă de timp înainte, să tragem con- uh, până, înainte ca noi să tragem concluziile corecte. Mi-aș dori uh, independență, de asemenea uh, accentul pus uh, pe evoluția istorică este necesară după părerea mea. De asemenea, trebuie să astea vizitelor de lucru, de asemenea trebuie să vorbim despre sancțiuni, chit că aici nu vorbim despre o forță operațională polițienească, ci Eurostat uh, ne oferă, este instituția care ne oferă datele necesare pentru a lua deciziile legislative necesare. Trebuie să fim consecvenți în, vi în viitor, să fim foarte stricți, să ne apărăm cu severitate punctul de vedere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avem încă un număr de intervenții, însă mi se pare că este un punct important. Doamna Giori, doamna Goulard, după aceea domnul Schicluna Eh, foarte pe scurt, așa încât vă rog să fiți cât mai succinți posibil. Doamna Giori. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că comisia noastră este confruntată cu o dilemă foarte serioasă. Sunt de acord cu domnul Caras. Nu avem foarte mult timp la dispoziție atunci când uh, Vorbim despre colectarea de date și lumea finanțelor în general. Nu avem timp de pierdut, trebuie să ne dovedim, să dovedim cetățenilor că avem idei funcționale uh, pentru a împiedica ceea ce s-a întâmplat în Grecia sau în Ungaria, de altfel. Este vorba de o propunere legislativă și nu putem introduce prevederi care nu au fost uh, aprobate la nivel înalt. Von Rom. Grupul Von uh, propunerile grupului Von Rompuy se uh, referă la suveranitatea statelor membre și negocierile politice au început, de-abia au început. Sper că ele nu vor uh, dura ani de zile pentru că întreaga lume va râde de noi pentru că acționăm atât de lent. Însă nu putem să ne grăbim acum pentru că nu există un acord politic. Acestea fiind spuse, eu cred că chiar și cu nivelul actual de acord politic, acest raport nu este suficient. Comisia Europeană nu a fost suficient de ambițioasă. Primul scandal din Grecia din 2004 a fost urmat de o propunere din partea Comisiei de a da competențe de audit Eurostatului. Și această propunere a ieșuat. Iar acum avem o propunere pentru puteri de cercetare, însă astăzi mi se pare prea puțin, prea târziu. Trebuie să mergem și mai departe sunt de acord cu domnul Schmidt că ar trebui să ridicăm problema sancțiunilor. În 2004 deja existau aceste probleme în Grecia și nu s-a întâmplat nimic atunci. Nu a avut loc nicio schimbare fundamentală în felul în care erau făcute uh, cercetările și falsificarea statisticilor a uh, continuat în Ungaria în 2006 și 2007, în 2005 și 2006 și în uh, Grecia a continuat până în 2009. Ceea ce ne arată că trebuie să introducem reforme de bază atunci când vorbim despre aceste modificări și verificări. Trebuie să întrebăm Comisia cum de s-a ajuns atât de departe și de ce nu au putut să uh, rezolve lucrurile mai devreme. Când am vizitat Banca Centrală Europeană în decembrie, i-am întrebat dacă cunoșteau ce făcea, dacă știau ce făcea Grecia și ne-au spus că știau de în jur de 3% din ceea ce se întâmpla. Nu este suficient. Avem nevoie de garanții care să ne permită să evaluăm situația din toate statele membre și să închidem orice Uh, posibilități de scăpare. Comisia Europeană are posibilități, are responsabilități majore. Comisia uh, a propus deja în 2006 uh, introducerea de proceduri pentru deficit, deficit excesiv împotriva Greciei și mi se pare că este o glumă, pentru că s-a ajuns la o situație de jocură. Uh, iar acum textul actual nu este suficient. Trebuie să atragem atenția Comisiei că avem nevoie de puteri uh, serioase. Mulțumesc, Silvi. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte rapid, susțin și eu foarte mult uh, abordarea raportorului. Eu văd aici o miză foarte politică în spatele unei, uh, unui subiect tehnic. Dacă ne gândim la critica cea mai frecventă care este adresată Bruxellesului, este că este o birocrație cu foarte multe tentacule. Aici este un caz în care, în mod foarte clar, statele membre, și nu este doar uh, vina Comisiei, statele membre, chiar și cele care au promis uh, opiniei publice uh, că uh, se vor achita de obligațiile lor, nu și-au acordat posibilitatea de a verifica aceste cifre. Se ajunge la un caz în care abordarea foarte lejeră a membrilor Consiliului a, ajuns, a dus la un populism anti-european foarte periculos. Eu sunt de acord cu raportorul să încercăm să votăm în masă în Parlament un acord pentru a ne asigura că statisticile vor fi serioase și corecte cu inspecții inopinate pe teren, uh, nu ca și FBI-ul, dar trebuie ca uh, metodele să se schimbe pentru că până acum uh, deciziile se luau la capitale, în capitale și nu la nivel european. Mulțumesc, Edward. Mulțumesc și mă scuzați că revin, doamnă președinte. Este un punct pe care l-am uitat și este important. Subliniem în mare măsură auditul și restricțiile și așa mai departe, însă uităm un principiu de bază pe care îl, uh, despre care presupunem de la, că, nu se, că nu va avea loc. E vorba de metodologia de contabilitate. În sectorul privat, multe companii folosesc standarde internaționale de contabilitate, care, deși diferite de cele folosite în Statele Unite, sunt respectate sau se așteaptă să fie respectate toate firmele din uh, Europa. Însă statele, la nivel de guverne, folosesc alte sisteme, metode anacronice, nu um, uh, cele folosite de sectorul privat. conturile generale sunt uh, transferate din sistemul uh, bazat pe fluxul de numerar, pe cel bazat pe accrual, pe provizioane. Și această diferență cred că trebuie reflectată și nu cred că ar trebui să permitem această discrepanță între metodologiile de contabilitate folosite între diferi, de diferite țări. Mulțumesc. Aș vrea să felicit eu raportorul, spune doamna președinte. Eu m-am străduit ca președinte să pun presiuni pe Consiliu în această privință. Și mi se pare că este necesară o mai mare verificare a datelor furnizate către Eurostat. Aceasta trebuie să fie condiție preliminară pentru orice ameliorări de guvernanță economică despre care discutăm. Și dacă nu avem acest lucru, cred că nici nu are rost să vorbim despre restul, pentru că nu putem verifica niciodată ce se întâmplă. E o condiție necesară și este aproape și o condiție suficientă. Dacă dăm suficiente prerogative de anchetă Eurostatului, și acordăm importanța menționată de Edward metodologiei, cred că propunerea comisiei este minimul necesar pentru a aplica lecțiile învățate în cazul Greciei și obligațiile de raportare trebuie puse în aplicare în toate statele membre, în mod obligatoriu. Nu se pune problema să așteptăm uh, o eventuală procedură de deficit uh, sau uh, anumite probleme. Trebuie să fim prevăzători și să rezolvăm problemele înainte ca ele să se întâmple. Trebuie să vedem dacă anumite excluderi din bilanț sunt legitime sau nu. Trebuie totuși să se țină socoteala tuturor acestor elemente extrabilanțiere și Dacă vorbim despre bugete, probabil că am avea nevoie și de o abordare multianuală. Probabil că intrăm astfel în sfera de aplicare a altor rapoarte, pe supraveghere de pildă. Comisia noastră are multe idei în această privință, de aceea am insistat să fim consultați oficial de către grupul operativ, nu doar uh, să ne se comunice rezultatul post factum. Legat de sancțiuni, propunem în rezoluție să existe un fel de responsabilitate personală. Am discutat la comisia noastră despre responsabilitatea personală a directorilor instituțiilor financiare. Trebuie să existe un nivel echivalent și în statele membre și să fie trași la răspundere cei responsabili, cei vinovați. Dacă vorbim despre independența Eurostat, ideea este destul de atrăgătoare, însă din uh, interiorul comisiei ar putea avea mai multă influență, pe de altă parte. Există deci un echilibru între putere și independență. Eu una nu am ajuns la o concluzie clară, însă înainte de a ne exprima într-o direcție sau alta, cred că ar fi bine să ne mai gândim. Eu atât am să spun am solicitat o reacție din partea serviciilor juridice cu privire la temeiul juridic și ne-au promis că o vom primi până pe 19, dar încă așteptăm. Legat de întrebarea cu solicitare de răspuns oral și rezoluție, probabil că putem rezolva totul până în iulie, pentru că avem un consens destul de clar și ar urma în mod normal un vot în bloc fără să mai încercăm să găsim texte de compromis. Pentru că ar fi destul de problematică o discuție și o negociere. Și v-aș mai ruga să lucrăm, lucrăm cu o versiune lingvistică unică, pentru că altfel s-ar putea să nu fim gata la timp. O să trimitem e mail și sper că mă veți înțelege și veți înțelege nevoia de a transmite un mesaj clar cât mai curând. Pe 4 iunie va ajunge la Coreper acest acest subiect și este important să menținem presiunea. Îi dau din nou cuvântul raportorului pentru remarcile de încheiere. Vă mulțumesc pentru această dezbatere excepțională. Avem mai multe elemente aici. Din discuție rezultă faptul că avem uh, un, ne dorim un Eurostat care să se transforme într-un fel de agenție care să investigheze toate cele întâmplate în ultimii ani. Însă rezoluția nu reflectă neapărat această, nu poate reflecta în momentul de față uh, această viziune. Deci pro, uh, propunerea din momentul de, de față, propunerea legislativă din momentul de față nu, nu corespunde neapărat acestei dorințe a dumneavoastră. Și în al doilea rând, Vă mulțumesc că ați făcut uh, o distinție clar între rez, uh, re, rezoluția de natură politică și partea legislativă. Din păcate, în uh, partea legislativă nu putem include absolut tot ceea ce ne dorim să exprimăm din punct de vedere politic. Nu putem face asta din pricina cadrului procedural. Prin urmare, vă rog să folosiți întrebarea orală, rezoluția și dezbaterea pentru a exprima viziunea aceasta politică pe care o avem și pe care nu o putem neapărat uh, reflecta clar în uh, actul legislativ. Uh, rezoluția politică poate fi abordată într-o manieră mai laxă decât textul legislativ, adică aveți mai multă libertate, însă punem accent pe uh, răspundere, independență, a, acțiunea automată a Eurostat, standarde minime pentru datele statistice. Vorbim aici despre posibilitatea Eurostat de a face vizite inopinate în statele membre pentru a colecta datele necesare. De asemenea, Eurostat are dreptul de a acționa la nivel de uh, stat național și uh, are dreptul de a accesa datele organismelor uh, naționale și de asemenea agențiilor europene responsabilitățile Eurostat de colectarea datelor statistice la nivel uh, european trebuie să fie întărit. Vorbim aici despre colaborare, de asemenea despre colaborarea dintre Eurostat și Banca Centrală Europeană. Vorbim de asemenea despre faptul că ani și ani de zile am uh, rătăcit în întuneric, asta deoarece propunerile comisiei nu au mers niciodată suficient de departe. Prin urmare, în următoarele zile, vă rog să vă gândiți la aceste idei, la aceste, acești pași pe care trebuie să-i întreprindem. Și anume, întrebarea orală, rezoluția pe care, pentru care avem nevoie de, de uh, unanimitate la Strasburg, Asta pentru ca vocea noastră să fie cu atât mai puternică și să vă gândiți și la partea legislativă. Trebuie să stabilim dacă suntem sau nu în codecizie. E clar că toate elementele care au fost uh, menționate astăzi vor putea fi integrate în dezbaterea care va continua în următoarele zile. Vă mulțumesc! Cred că și reprezentantul Eurostat a vrut să spună câteva cuvinte. Ar fi trebuit să vă dau cuvântul înainte de final. Mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vroiam decât să subliniez ce a spus deja raportorul, importanța acestei propuneri din punct de vedere al Comisiei. Suntem recunoscători pentru faptul că Parlamentul s-a arătat dispus să accelereze eforturile făcute aici, pentru că adoptarea acestei rezoluție este un semnal important pentru piață și pentru actorii de pe piață. Este important, deci, să formulăm această propunere cât mai rapid. Subliniez și că apreciem cooperarea de care ne-am bucurat uh, cu membrii acestei comisii în ultimele săptămâni. Și suntem de părere că presiunea pe care ați pus-o dumneavoastră și membrii comisiei asupra Consiliului va însemna, nu, va aduce mai multă cooperare din partea Consiliului și sperăm să obținem un uh, rezultat bunicel, chiar dacă nu perfect în discuțiile care vor urma în următoarele săptămâni. Deci vă mulțumim pentru colaborare. Președinta, mulțumim și noi. Aș ruga deputații să formuleze contribuție, contribuțiile până luni, 7 iunie, la ora 4 după amiază. Nu v-am dat un termen limită când am transmis proiectul, pentru că nu știam că va trebui să devansăm calendarul la solicitarea raportului. Deci Amendamentele pentru proiectul de rezoluție. Vrem să mergem la plenara din iunie cu aceasta. Vrem să primim deci amendamentele până luni la ora 4 după amiază și încă o zi pentru amendamentele pentru textul legislativ. Deci, termenul limită 8 iunie. Textul legislativ, uh, amendamentele vor fi analizate pe 28 la comisie. Nu știm exact când vom ajunge în uh, plenară, poate încă un subiect econ în plenara din iulie, cine știe. Vă mulțumesc tuturor și acum voi preda prezidiul uh, domnului Sicluna, care va avea sarcina foarte interesantă de <laughs> a-și uh, discuta propriul raport fiind președinte al ședinței. Sunt convins că, convinsă că nu va abuza însă de această poziție de putere. Okay. Okay. We'll Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, avizul referitor la dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă al unei econ noi economii durabile. Fiind raportor, voi face câteva comentarii de început. După cum vă amintiți, avizul inițial uh, avea mai multe propuneri ce se refereau la definiția locurilor de muncă ecologice sau verzi, importanța clasificării în, din punct de vedere statistic al acestor locuri de muncă, ce deocamdată nu apar în um, lista de coduri pentru ocupații se vorbea și despre rolul IMM-urilor și al formării. Am uh, primit 10 amendamente, 2 de la PPE, 4 de la Filip Lambert din partea verzilor și două de la domnul Clute și domnul Handel și de la domnul Padar am mai avut amendamente. În primul rând, amendamentul doamnei Hübner, care se referă la mobilitatea pe piața muncii și la nevoia de a rezolva deficiențele structurale, având în vedere șomajul în rândul tinerilor și așa mai departe, acest amendament cred că ar beneficia ar uh, fi de folos pentru avizul nostru. La fel, uh, același lucru pot să-l spun despre amendamentele domnului Padar, care subliniază rolul formării într-un amendament și în celălalt rolul antreprenorilor și importanța proiectelor pilot. în domeniul inovațiilor ecologice. Salutăm și aceste amendamente. Alte două amendamente din partea domnului Clute se referă la extinderea și acordarea unei mai mari importanțe ocupării în anumite sectoare, mai ales în uh, domeniul prestării de servicii sociale și de sănătate. Apoi un alt amendament care se referă la calitatea locurilor de muncă pentru tineri. Ajung acum la cele patru amendamente ale domnului Filip Lambert care se referă în general la impozitare și la transferarea presiunii de la resurse neregenerabile către resurse regenerabile. Propunerea mea, acolo unde vorbim despre energie, este să includem cuvântul neregenerabil, non-renewable, dacă sunteți de acord. și apoi se menționează explicit taxa pe carbon, pe emisiile de dioxid de carbon. În uh, cadrul pregătirii următorului cadru financiar multianual, includem, se include aici propunerea de noi taxe, printre care și taxa pe emisiile de carbon. Aici cred că ar trebui să mai discutăm puțin. În principiu sunt de acord. Acum o să dau cuvântul raportorilor din umbră și să vedem ce comentarii au ei cu privire la aceste amendamente sau cu privire la orice altceva. So, um, I ask, uh, Philippe Lambert. Philippe Lambert. Domnule președinte, legat de energiile neregenerabile, nu e vorba doar de energie, ci de resurse în general. Nu aș vrea să... Nu trebuie neapărat să definim clar uh, aici, ci doar să deschidem anumite direcții de discuție. Aș vrea să mă refer la amendamentele uh, doamnei Hübner, cel care se referă la mobilitatea forței de muncă. Doamna Hübner are dreptate în sensul că dacă dorim să abordăm probleme cum ar fi izolațiile la, în construcții, ar fi nevoie de resurse, de forță de muncă, care nu, sunt întotdeauna, care nu e întotdeauna disponibilă acolo unde e nevoie de ea. Însă vreau să fiu foarte clar. Nu dorim să readucem în discuție principiul țării de origine dacă se consideră că pentru a avea o mai mare, mai mare mobilitate a forței de muncă ar trebui să revenim la acest principiu, să știți că noi obiectăm. Și de altfel există o oarecare ambiguitate aici și mai degrabă m-aș abține. În rest, celelalte amendamente, uh, cu celelalte amendamente pot fi de acord, inclusiv cu ale mele. Mai e vreun vorbitor la uh, acest aviz? Da, comentarii när det gäller de ändringsförslag som har lagts. Foarte scurt legat de propunerile prezentate. Filip Lambert a pus punctul pe I în privința amendamentului său legat de IMM-uri. Trebuie să analizăm toate posibilitățile uh, pentru ca aceste întreprinderi să fie active într-o economie mai ecologică. Și în domeniul fiscal e o problemă și o metodă de actualitate. În ceea ce privește formarea, amendamentele propuse de domnul Padar fie aduc modificări radicale care să permită o adaptare la această nouă economie ecologică și este important să lansăm procesul de formare a personalului deja inclus în anumite activități. De pildă, în industria automobilelor, uh, problema este una din ce în ce mai răspândită. Producătorii trebuie să facă față unor dificultăți, să um, fie competitivi la internațional și să aibă cunoștințele necesare și expertiza pentru a produce automobile verzi, ecologice. E o diferență între producția de automobile clasice și uh, ceea ce va fi în curând pe șosele. Este foarte important să vedem că în industria ecologică lucrurile care se întâmplă se reflectă și în datele statistice. Aspectul de mediu trebuie să fie decisiv și, deci, integrat în statistici. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Danke, Herr Skikuna. Äh, ich will ja da gar nicht... Vă mulțumesc, domnule uh, Sicluna. Nu vreau să aduc multe completări. Cred că majoritatea amendamentelor se completează reciproc foarte bine. Am însă o întrebare către uh, domnul Lambert în ceea ce privește stimulentele fiscale. Vorbim aici despre o temă complexă. Pe de o parte vorbim despre bugete naționale care trebuie să fie restructurate, sunt goale acum. Uh, Uh, bugete care trebuie să fie uh, repuse pe picioare prin diferite metode inovatoare și prin urmare dați-mi voie să vă întreb, domnule Lambert, care este uh, metoda pe care dumneavoastră o, o propuneți pentru oferirea acestor stimulente fiscale. Fine, thank you. Uh... Mulțumesc. Mai sunt observații? Văd că nu. Vă spun termenele limită atunci. Vot la Comisia Econ pe 22 iunie și sperăm ca până atunci să avem o întâlnire și să definitivăm aceste modificări. Votul la Comisia de Ocupare va fi pe 14 iulie. Mai departe, Următorul punct, autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro în proprii circulații. Raportor este Slavi Binev. Este? Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, scopul propunerii de regulament este prezentarea procedurilor de autentificare pentru monedelor euro și procesarea monedelor euro în proprii circulații. Această propunere are menirea de a asigura o aplicare eficientă în zona euro a unor proceduri comune pentru autentificarea monedelor euro și a mecanismelor de control al procedurilor de autentificare. Toți cei implicați în acest proces doresc să, să se redacteze un text clar ce să prezinte procedurile de autentificare a monedelor euro. Dintre amendamentele înaintate de către colegi, putem spune că se desprinde un, o dorință de cooperare. Procedura de autentificare uh, presupune costuri pentru autorități. De aceea, cred că acestea ar trebui să fie îndreptățite să primească un comision. Sunt de acord cu colegul de la PPE în sensul că acest comision nu trebuie să reprezinte o povară pentru persoane și mă refer la amendamentul 41 aici. Legat de amendamentul 43 al domnului Bolz, Aici se spune că doar um, monedele de 2 euro, 1 euro și 50 de cenți ar trebui autentificate. Înțeleg aceste motive, dar nu accept argumentul. E adevărat că uh, monedele cu valoare nominală de 20 de, euro și, de cent și mai mici au, sunt asociate cu un risc mai scăzut de contrafacere. Însă, conform legislației actuale, toate monedele și toate bancnotele trebuie autentificate. Având în vedere absența unei cerințe de autentificare a monedelor, autoritățile nu ar trebui să proceseze monedelor, monedele în proprii circulații. Am înțeles că procesul este unul destul de greoi, există problema cost-beneficiu, iar maș, automatele de procesare acceptă toate monedele, ceea ce înseamnă că autentificarea monedelor cu o valoare nominală mică cu aceleași automate folosite pentru monedele mai mari nu implică costuri suplimentare. În ceea ce privește celelalte două amendamente, 44 și 45 ale domnului Balț, care propun o mai mare flexibilitate în cadrul procesului de autentificare, eu cred că statele membre ar trebui să poată alege între o autentificare uh, automată sau manuală. Următorul amendament al doamnei Oconi amendamentul 46, invită Comisia să dea într-un termen rezonabil orientări pentru intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a garanta aplicabilitatea aliniatului 1. Sunt de acord aici. Sper că putem ajunge la un consens cu Comisia și Consiliul. În ceea ce privește eliminarea automatelor de procesare a monedelor, în caz de defecțiuni. Nu cred că este adecvată această propunere. Vorbesc despre amendamentul 47. Susțin ideea din amendamentul 48 care se referă la dreptul statelor membre de a solicita garanții din partea instituțiilor ce verifică monedele cu cerința de a exista personal calificat. În ceea ce privește formarea, pregătirea profesională a personalului, Centrul European pentru Tehnologie și Știință este autoritatea responsabilă în ceea ce privește amendamentul 49 și 50, în timpul consultărilor cu OLAF și cu specialiști, am înțeles că sunt cazuri în care transportul nu se face în mod adecvat, că se elimină anumite gaze toxice, asta din cauza substanțelor folosite pentru curățarea monedelor, sau pentru că uneori se folosește o doză prea mare din substanțele respective. De aceea, cred că în momentul în care există presupunerea că ar exista un risc la adresa sănătății procesatorilor, ceea ce se spune la alineatul la comisioanele percepute în conformitate cu alineatul 1 se adaugă un comision suplimentar de 20% din valoarea nominală la aliniatul, amendamentul 21 se propune adăugarea următorului text. Monedele ar trebui ambalate și transmise autorității competente. Acest amendament uh, dorește să aducă mai multă claritate. Din punct de vedere tehnic, toate aparatele de autentificare resping monedele proprii circulație și monedele considerate falsificate. Aceste monede sunt ambalate și transmise autorității naționale competente care le analizează și stabilește care monede sunt uh, falsificate și care sunt în proprii circulație. Din punct de vedere operațional, industria are nevoie de următoarea clarificare. Monedele improprii circulație și cele considerate falsificate ar trebui ambalate împreună în momentul în care sunt transmise autorității competente și nu ar trebui incluse în pachete separate. Amendamentul 51 propune un termen limită și anume 31 decembrie 2015 până la care Comisia Europeană să prezinte o propunere. Vreau să îi asigur pe colegii prezenți că acest aspect a fost uh, semnalat de mai multe ori la întâlniri. Nu s-a ajuns la un consens între experți și statele membre aici. O altă problemă este că și dacă s-ar ajunge la un consens în ce privește definiția tehnică pentru aparatele care pot evalua toți parametrii și toate caracteristicile, costul ar fi prea mare. Vă las pe dumneavoastră să analizați amendamentele și aștept uh, cooperarea dumneavoastră. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, Sofie Ocni. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, pentru început, aș dori să felicit pe raportor pentru calitatea muncii sale, pentru modul în care a dus dezbaterile, în care a purtat dezbaterile și uh, limba sa franceză extrem de bună. Îmi mulțumesc de asemenea Comisiei Europene și președinției spaniole exercițiu a Consiliului, care a dat dovadă de deschidere și de o mare disponibilitate. Eu am depus trei amendamente. Amendamentul 41, care spune că orice uh, instituție care desfășoară operațiuni de autentificare poate aplica un comision. Acest comision nu poate să fie aplicat persoanelor particulare însă. Aceste cheltuieli nu trebuie să se aplice persoanelor particulare. După aceea amendamentul 46 care spune că Comisia publică orientări într-un termen rezonabil de la intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a garanta aplicabilitatea tehnică a dispozițiilor aliniatului 1. În acest fel cerem Comisiei europene să ne acorde informații și amendamentul 50 în cazul în care o cantitate specifică de monede conține monede afectate de produse periculoase într-un grad atât de înalt încât se poate considera că acestea prezintă un risc, atunci comisioanele de la aliniatul 1 pot fi uh, majorate cu un comision suplimentar. Uh, vorbim aici de monede contaminate sau uh, uh, avare sau afectate. După aceea, amendamentul 43 care vrea să excludă monedele mai de valoare mai mică de la procesul de autentificare. Este vorba de un regulament din 2001 care uh, pe, prevede că toate monedele trebuie să fie identificabile și lasă de înțeles că uh, monedele de 20 de cenți și de 10 cenți uh, și dacă punem deoparte monedele de 10 și de 20 de cenți, dăm un semnal uh, greșit falsificatorilor cum că pot să se axeze pe aceste monede. Are cuvântul acum domnului Varpar Padarin. Mulțumesc, mulțumesc raportorului că mi-a aprobat amendamentele pentru a, de, a, a defini mai bine aceste monede improprii circulației. De asemenea, statele membre trebuie să adopte standarde comune de formare. De asemenea, legătură cu automatele defecte și ce trebuie făcut cu acestea. Văd că acesta este un amendament important. Apare în considerentul 5, conform centrului Uh, tehnic și științific european. Uh, acest punct este unul important și trebuie inclus în raport. Obiectivul este de a garanta uh, că garanta felul în, și de a, de a se fixa o procedură în cazul în care aceste automate nu mai sunt necesitate sau dacă uh, necesare sau dacă acestea sunt avariate. Aceste automate pot fi eventual utilizate pentru a falsifica uh, monedele. Mulțumim. Vicky, ai cuvântul acum? Mulțumesc. Bineînțeles că vin dintr-un stat care nu participă la zona euro și uh, pot să le spun celor din zona euro ce trebuie să facă cu monedele din buzunarele lor. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Este foarte clar că raportorul a lucrat foarte mult pe acest subiect. Au fost depuse multe amendamente foarte bune și ne preocupă amendamentul care uh, elimină monedele de valoare mai mică de 50 de cenți Uh, de la autentificare. Uh, acest lucru ar prezenta un stimulant pentru falsificatori. Altfel, opinia mea corespunde cu cea a raportorului și a celorlalți colegi. Mă preocupă puțin amendamentul 21, dar uh, poate că este vorba doar de traducerea în limba engleză. Când se vorbește despre faptul că dacă o instituție dintr-un stat membru care desfășoară operațiuni de autentificare a monedelor și nu se conformează și trebuie luați eh, pași eh, pentru a rectifica ca situația. Este o formulare cam vagă că um, situația trebuie să fie rectificată într-un timp corespunzător. Poate o formulare mai urgentă. Mulțumim, doamnă Ford. Eh, dau cuvântul acum comisiei, domnul Zenaris. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Binev pentru toată activitatea sa și pentru efortul Uh, pe care și l-a asumat uh, și a intrat în detaliile practice și mecanice, care nu sunt foarte ușor de înțeles uneori. Îi mulțumesc pentru acest efort. Și cred că direcția generală a raportului și a amendamentelor, uh, așa cum au fost evaluate de domnul Binev, este în conformitate cu opinia noastră generală și mulțumesc și doamnei Oconi și deputaților care au, făcut, au propus amendamente. De asemenea, uh, exprim și eu o rezervă în legătură cu propunerea de a limita procesul de, a, de identificare la monedele mai mari. Acest lucru nu corespunde cu legislația Uh, și cu linia noastră de gândire și nici cu semnalul pe politic pe care vrem să îl transmitem. Există două idei pe care aș dori să le menționez mai în detaliu. Automatele defecte uh, care apare într-un amendament al domnului Padar. Aici este vorba de fond și ceea ce se întâmplă cu aceste automate de autentificare. Dacă un automat nu mai poate autentifica monede, poate că nu este necesar să fie utilizat pentru autentificare, dar poate fi vândut unei persoane care uh, nu uh, efectuează autentificarea unui chioșc sau unei biserici care nu este o instituție care nu este obligată să facă autentificarea. Distrugerea acestor automate nu ar putea să nu fie în, în scopul uh, nostru. Poate ar fi prea o povară prea mare, mare pentru acești operatori din sectorul privat la care trebuie să ne gândim și noi. Aceasta este prima rezervă pe care o am. Mi se pare că nu este uh, corect să se ceară distrugerea acestor automate. Al doilea punct ține de punctul suplimentar al domnului Binev în ceea ce privește împachetarea monedelor uh, în proprii circulație împreună cu monedele false. Uh, apreciez înțelegerea domnului Binev a acestui, acestei probleme, însă acesta este un punct la care nu am găsit o soluție. Domnul Binev spune aici că în loc ca companiile să separe pe cât de bine reușesc uh, monedele uh, improprii și cele false, toate aceste monede trebuie să fie împachetate împreună și trimise autorităților pentru a fi separate acolo. Este o discuție dificilă, nu sunt sigur că putem răspunde acum la acest, uh, această dilemă. Eu am propriile mele, mele idei, însă trebuie să găsim o uh, formulare care să acopere preocupările noastre și care în același timp să nu uh, pună o, o obligație suplimentară asupra autorităților care se vor fi vor trebui să separe sute sau mii de uh, monede pentru a găsi câteva zeci, poate, de monede false. Trebuie să găsim aici câteva uh, formulări, o formulare suficient de largă. Însă, în general, după cum am spus, domnule președinte, uh, mulțumesc pentru acest raport și comentariile constructive care merg în direcția cea bună. Mulțumesc, domnule Senaris, mulțumim raportorului. Vă uh, reamintesc că votul în Econ va avea loc în 22 iunie și votul în plenară în septembrie. Înțeleg că domnul raportor nu mai vrea să intervină. Fine. In that case we turn to the... Bine, atunci Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Which is about guidelines for the employment policies liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Liniile integrate 2020. Și dau cuvântul acum domnului Martin, în calitate de raportor, să ne prezinte comentariile sale în legătură cu acest proiect de aviz mulțumesc pentru a nu rămâne doar noi doi la sfârșitul acestei reuniuni. Voi fi succint, înțeleg că această comisie are alte priorități. Este vorba aici despre liniile directoare oferite, publicate de către Comisie cu privire la ocuparea forței de mun muncă în contextul strategiei 2020. Sunt foarte uimit de faptul că această temă a ajuns în cadrul uh, Comisiei noastre, trebuie să fie discutată în uh, Comisie, să pun accentele potrivite. Mai întâi de toate trebuie să spunem clar că strategia de la Lisabona nu a funcționat. Uh, în al doilea rând, trecem la procedurile concrete. Strategia de la Lisabona ne-a arătat că uh, dacă schimbăm parametrii permanent în decursul procesului, uh, e clar că la final nu obținem rezultatele uh, scontate și cu atât mai mult nu reușim, ba chiar mai mult nu reușim să, să înțelegem unde, în ce etapă a procesului au eșuat lucrurile. Aici lucrul acesta l-am stipulat la punctul 7. De asemenea, în ceea ce privește ambiția, uh, cred că trebuie să avem curajul de a discuta despre șomajul în rândul uh, în rândul tinerilor, trebuie să obținem o scădere cu a acesteia, acestuia cu un proces, procent semnificativ până în anul 2020. De asemenea, avem nevoie de posibilitatea de a face comparații, de a face echivalente, nu doar în uh, domeniul uh, datelor statistice, ci și în domeniul formării sau uh, diplomelor obținute de către persoanele care intră pe piața forței de muncă. Spre exemplu, avem o serie de probleme legate de, de diplomele, uh, în continuare o serie de probleme legate de diplomele obținute de către uh, persoane în diferitele statele membre. Aveți lucrul acesta stipulat la amendamentul 11 și, bineînțeles, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că și după părerea mea trebuie să le oferim uh, persoanelor foarte talentate oportunități uh, sporite. Și acum trec la nucleul uh, propunerii noastre. În amendamentul 14 trebuie să îndrăznim a cere statelor membre să investească în educație cel puțin 6% din PIB. acest acest procent nu a căzut așa din cer, ci uh, am, l-am stabilit pornind de la un studiu foarte complex al OCDE. Acest studiu ajunge la concluzia că doar uh, Danemarca uh, depășește acest prag de 6%, uh, cu 7, acordând 7,2% din PIB educației, la fel și Suedia. Belgia ajunge la, la 6%, Germania, în mod surprinzător, nu ajunge nici măcar la 5%. Bine, acest prag de 6% nu este un, o ambiție mult prea mare. Uh, ci reprezintă un prag necesar. Dacă tot vorbim despre obiectivele pe care le avem, trebuie să ne gândim, gândim uh, la faptul că trebuie să atingem cel puțin aceste standarde ale OCDE, standarde care deja sunt atinse și chiar depășite de către uh, state precum SUA, uh, Japonia, și multe altele. Cred că, de asemenea, că în cazul șomajului în rândul tinerilor trebuie să dăm dovadă de mai mult mai multă ambiție. În ceea ce privește combaterea sărăciei, avem un, un obiectiv de reducere a a sărăciei cu 25% și mi se pare un obiectiv mult prea scăzut, cred că ar trebui să, să încercăm să combatem în proporție de 40% sărăcia. Aveți acesta la, la amendamentul 14 pentru că este o rușine faptul că avem 18 milioane de oameni care trăiesc în Europa sub pragul sărăciei. Domnul președinte, vă mulțumim, domnule Martin. Uh, uh, nu vreau să fac comentarii pe marginea avizului domnului Martin. Este deja târziu. Mm, mai suntem foarte puțini în sală, însă aș vrea să trag un semnal de alarmă și să mi arăt regretul că această comisie nu mai discută deloc despre subiecte macroeconomice. Instrumentele prin care Parlamentul European poate interveni pe, probleme de macroeconomie sunt foarte slabe și toată mm, această criză, vreau să spun acest lucru acum, este foarte gravă decizia luată de comisia noastră. Criza zonei euro din prezent nu este criza datoriei de stat a Greciei. Criza zonei euro din prezent este cauzată de convingerea piețelor că pilotul avionului lipsește, că nu există autorități care să dea o stabilitate economică eficientă și suficientă și că ne lipsește major, maturitatea în domeniul politicilor economice și deci tot ce ar semăna cu o coordonare ex ante este indispensabilă, dar singurul instrument de care mai dispunem este frustrant, este ineficient, este academic, însă este singurul instrument pe care îl avem, marile orientări economice și politice. Iar comisia noastră decide exact anul acesta să nu mai discute despre aceste orientări. După părerea mea, această decizie este incredibilă. Știu că au existat anumite probleme de timp, Consiliul s-a pronunțat fără să, ca noi să spunem nimic. N-am făcut decât să ascultăm, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Mi-e greu să spun aceste lucruri în calitate de fostă președinte pentru că pare că aș critica noua conducere, dar nu despre asta este vorba. Avem un singur instrument de macroeconomie și îl ignorăm și pe acesta ce va mai face Parlamentul pentru a avea un cuvânt de spus? Să facem o rezoluție în plenară cu privire la guvernanța economică. Bla, bla, bla. Îmi dau seama că intervenția mea este puțin suprarealistă la ora asta mai ales. E foarte bine să existe un aviz cu privire la politicile Comisiei de Ocupare, însă dacă Comisia Econ spune ceva despre politica de ocupare, dar nimic despre uh, politicile macroeconomice, atunci, într-adevăr, lumea s-a întors cu susul în jos. Mă opresc uh, aici, domnule președinte, și sper că veți transmite mesajul pe care am dorit să-l transmit în seara aceasta. Vă mulțumim pentru aceste cuvinte. Cu siguranță toată lumea le va auzi. Domnule Ludvigsen, doriți să luați cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc lui Hans Peter Martin pentru propunerea sa constructivă și interesantă. Chiar dacă nu sunt de acord întru totul cu el, consider că această, acest document este o bază a, bună pentru discuțiile viitoare. Domnul Martin este foarte ambițios atunci când vine vorba de aceste linii directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă, atunci când vine vorba de obiectivele acestor linii directoare, de fapt. El spune că avem nevoie de obiective realiste, însă în același timp spune că obiectivele realiste ar duce practic și Uh, ar trebui să se reflecte de asemenea și la combaterea uh, sărăciei, de la uh, care ar trebui să fie combătută în proporție de 40% trebuie să avem obiective realiste. Într-adevăr, obiectivele nerealiste ar putea reprezenta o problemă și cred că am putea să discutăm despre obiectivele existente și despre dacă sau nu acestea sunt rezonabile. Uh, câteva comentarii. Trebuie să găsim o soluție pentru această uh, strategie de exit. De asemenea, trebuie să consolidăm finanțele publice. Trebuie să stabilim care au fost stimulentele, măsurile de stimulare care au fost luate deja. Dacă oferim sprijin, apare uh, pericolul de a a opri procesul de redresare economică. Prin urmare, consider că trebuie să generăm, să, să creăm echilibru în acest domeniu. Pe de altă parte, consider de asemenea că este uh, necesar să punem uh, tot mai mult accent pe echitate, adică bărbații și femeii trebu- femeile trebuie să aibă aceleași uh, aceleași posibilități de a intra pe piața forței de muncă. Adică trebuie să le garantăm, în special femeilor, aceste, aceste drepturi și oportunități. În al treilea rând, uh, Reforme structurale trebuie să fie demarate în statele membre, astfel încât uh, programele de relansare să se axeze și pe ocuparea forței de muncă. Trebuie să punem accent și pe faptul că există deja tot mai multe locuri de muncă în economia reală. Dacă nu punem în centrul uh, dorințelor, doleanțelor noastre ocuparea forței de muncă, practic uh, n am putea confrunta cu pericolul ca toate programele de relansare să ducă la o scădere a locurilor de muncă. De asemenea, uh, în al patrulea rând, rolul partenerilor sociali este foarte important. Politica de ocupare a statelor membre poate avea succes doar în cazul în care partenerii sociali se angajează activ, atât în uh, elaborarea politicilor, cât și în implementarea politicilor. Un aspect foarte important uh, este acela de a respecta drepturile parlament, uh, partenerilor sociali în cadrul negocierilor colective. Partenerii uh, sociali trebuie să colaboreze într-o manieră eficientă Asta pentru ca uh, un nivel înalt de cooperare să fie atins. În al cincilea rând, trebuie să vorbim despre finanțele publice. Trebuie să uh, punem accent uh, pe faptul că investițiile în educație uh, spre exemplu, pot avea un efect uh, pozitiv atât chiar asupra bugetelor statelor membre. Dacă investim în uh, crearea noilor de locuri de muncă, dacă investim în educația necesară pentru obținerea locurilor de muncă, uh, pot crește uh, taxele și impozitele încasate de către stat. Prin urmare, este aceste, acest sprijin al diferitelor sectoare este esențial pentru îmbunătățirea gradului de ocupare a forței de muncă. În orice caz, acest uh, raport reprezintă o bază solidă de discuții viitoare. Domnul președinte, domnul Fox are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit pentru faptul că prezidați această ședință și că sunteți chiar la... ați reușit să vă încadrați la timp. Îmi cer scuze pentru că am întârziat puțin. Uh, Permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Martin pentru acest aviz. Pentru a îmbunătăți competitivitatea Uniunii Europene, trebuie să ne asigurăm că avem o cultură antreprenorială dinamică. Trebuie să avem un mediu în care independenții să poată acționa profitabil. Trebuie să generăm uh, condițiile cadru necesare, pozitive pentru uh, uh, demararea activităților independente. Um, tocmai de aceea trebuie să facilităm înființarea de proprii companii mici. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să încurajeze creșterea flexibilității salariilor și legilor privind ocuparea forței de muncă. Salariile uh, inflexibile uh, reprezintă o, o problemă la nivelul Uniunii Europene. În toată Europa vorbim acum despre ajutorarea a muncitorilor, însă dacă angajarea de oameni devine din ce în ce mai costisitoare, costurile forței de muncă cresc și, prin urmare, numărul de locuri de muncă într-adevăr oferite scade. Îmbunătățirea abilităților uh, angajaților este esențială asta pentru a spori uh, competitivitatea Uniunii Europene la nivel internațional. Elevii noștri trebuie să um, învețe tehnicile informaționale, Trebuie să, și asta pentru a avea succes pe piața forței de muncă. De asemenea, programele educaționale trebuie să fie îmbunătățite. Avem nevoie de sisteme de practică uh, și burse în acest sens foarte bune, o colaborare strânsă între universități și companii, investiții în formare. De asemenea, uh, legile noastre trebuie să reflecte uh, problemele demografice nu trebuie să mai existe o limită a, a, în ceea ce privește vârsta de, mes, a, de pensionare. Oamenii trebuie să aibă dreptul să Uh, să lucreze atâta timp cât își uh, doresc. Trebuie să se sprijine uh, sporirea productivității muncii. Suntem de acord când vine vorba de reducerea birocrației, încurajarea educației învățământului pe întreaga durată a vieții și de, de asemenea în ceea ce privește flexibilitatea. Din păcate, nu există prea multe din păcate există mult prea multe Uh, studii care nu oferă rezultate concludente. Uh, aștept uh, cu nerăbdare colaborarea cu domnul Martin pentru a putea oferi Comisiei pentru Ocupare o, un aviz valid. În cazul în care nu există alți vorbitori, spune domnul președinte, domnul Martin are acum posibilitatea de a încheia dezbaterea. Da, vă mulțumesc Pervanș Perez și cu mine am purtat o serie de dezbateri pe vremea când era, când ocupa locul dumneavoastră, domnule președinte. Într-adevăr, e păcat că acest, această comisie și, de fapt, Parlamentul European per ansamblu nu se poate ocupa de problemele macroeconomice mai degrabă. Sunt uh, așadar de data asta de acord cu doamna Pervanș uh, Pervez. Perez. Vă mulțumesc pentru toate comentariile, voi încerca să le, să le includ în textul meu. Când vine vorba de detalii și de ambiții, Trebuie să fim, uh, uh, să fim uh, mai atenți. Americanii în anii 60 s-au propus ca în următorul deceniu să zboare pe lună, să aterizeze pe, pe lună. Au reușit să facă lucrul acesta. În orice caz, noi ar trebui să, să ne impunem un nivel mai scăzut de ambiții atâta timp cât aceste scopuri ale noastre pot fi într-adevăr trans transformate în realitate. Eu pun mare accent pe cei 6% din PIB alocați uh, de fiecare stat membru uh, educației. Într-adevăr, uh, nu ne dorim mai multă birocrație, dar când vine vorba de birocrație putem discuta până la finele deceniului acestuia. În orice caz, când vine vorba de ambiția legată de procentul de 6%, cred că acest, această ambiție este cât se poate de realizabilă. Vă mulțumesc! Câteva date, spune domnul președinte. 8 iunie, uh, data limită pentru depunerea amendamentelor. În 21 iunie uh, discutăm amendamentele. În 22 uh, votăm avizul și în 4 uh, iulie uh, avizul va fi uh, votat în cadrul Comisiei Libe, iar mai apoi el va fi discutat în, în sesiunea plenară din iunie, din septembrie. Ne întâlnim data viitoare, pe data de 21 iunie, la ora 15, urmând ca ședința să se continue și în ziua de marți, 22 iunie. Vă mulțumesc, o seară plăcută!